Colleagues, good afternoon. Bună ziua, dragi colegi. Before I uh, go on to the Înainte de a trece la ordinea de zi, unul dintre membrii comisiei a solicitat să precizeze ceva, domnul Sazani. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că ieri, pe autostradă din Germania, a avut loc un accident rutier, tra- rutier tragic. Un autocar polonez care călătorea din Spania spre Polonia cu turiști polonezi a fost lovit de un Mercedes și la rândul său s-a lovit de un parapet. Au rezultat 13 victime și încă aproximativ 30 de persoane sunt grav rănite. Aș vrea să păstrăm un moment de reculegere uh, pentru aceste victime. Mulțumim, spune domnul președinte. Haideți să păstrăm un minut de reculegere în memoria acestor victime. Dziękuję bardzo. Uh, Dziękuję bardzo. Mulțumesc. Okay, ladies and gentlemen, you have before you the... Doamnelor și domnilor, aveți în față proiectul de ordine de zi. Dacă toată lumea este mulțumită, știu că s-au făcut niște modificări, dar asta pentru că am încercat să mm, respectăm programul tuturor. Dacă sunteți de acord, vă propun să trecem la aprobarea procesului verbal a reuniunii de data trecută. Mai departe, mulțumesc pentru această aprobare. Trecem la politica maritimă integrată, evaluarea progreselor înregistrate. Doamna Meissner este raportor și are acum cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul despre politica maritimă integrată am încercat mai ales ca tot ceea ce s-a făcut până acum în acest domeniu de când vorbim de politica maritimă integrată în Europa să fie trecut în revistă, să vedem ce s-a întâmplat deja, ce a fost deja trecut în Cartea Albastră, ce a fost implementat din ceea ce scrie în această carte și ce putem face mai departe pentru a putea dezvolta mai departe această politică sectorială. Acestea au fost așadar reperele raportului meu. Am spus aceasta și când am prezentat raportul pentru prima dată și am evitat paralelismele în mod conștient uh, pentru că mi-a fost important să avem ceva nou. De exemplu, în domeniul guvernanței sau a supravegherii, mi s-a părut important să vedem care sunt pașii următori pentru a putea face progrese. Au existat 104 amendamente în total. Vreți să aștept un pic sau... Mi se pare că am zgomot de aceea, dar nu, nu contează. Bine, 104 amendamente am avut în total și putem spune că, de fapt, există deja o părere comună între grupurile politice. Toată lumea este convinsă de necesitatea politicii maritime integrate și de necesitatea de a continua în acest domeniu. Bineînțeles că există detalii în care am avut păreri diferite sau abordări diferite. Poate au existat și multe amendamente care mergeau de fapt exact în aceeași direcție, așa încât am reușit să le grupăm pe acestea. Deci s-ar putea găsi compromise foarte repede și apoi amendamentele de compromis ar putea fi adoptate destul de repede. La Strasbourg, la ultim, în ultima săptămână, am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și am discutat pe larg despre toate subiectele acestea, am discutat în detaliu și am făcut o listă de votare pe care v-am propus-o și pe care o aveți dumneavoastră în mapă, însă trebuie să vă spun că ea va mai suferi câteva modificări pentru că au fost înaintate or amendamente orale suplimentare care după aceea vor duce la o altă recomandare din partea mea. Să vedem acum la amendamentele de compromis pe care le-am găsit. La compromisul A e vorba de tradiția maritimă, e vorba de creșterea maritimă. Toate prognozele ne spun că regiunile costiere și de coastă și de și regiunile maritime vor fi uh, în creștere în sensul uh, progreselor care se vor face în acest domeniu și va trebui de asemenea să ne adaptăm la aceste progrese și să ne orientăm și după strategia Europa 2020. Mi s-au părut bune propunerile care au venit în acest sens. Mi se pare că toată lumea va fi mulțumită cu ele. Compromisul B. Aici s-a discutat despre catastrofa petrolieră din Golful Mexicului. Foarte multă lume s-a gândit cum am putea să evităm așa ceva pe viitor și cum vom putea combate astfel de catastrofă pe viitor. Pentru că cel mai important este, bineînțeles, să prevenim astfel de catastrofe. Au existat foarte multe păreri care au uh, fost regrupate în compromisul acesta B. Compromisul C vorbește despre faptul că politica maritimă integrată, în momentul în care trebuie să fie dezvoltată mai departe, are nevoie și de un suport financiar. Au existat mai multe propuneri și în acest sens și, în total, am reușit să formulăm toate propunerile în compromisul C despre cum să arate perspectiva financiară pentru această politică. Aceasta a fost destul de simplu. A, B și C, bineînțeles, n-au fost toate simple de redactat, dar la compromisul D a intervenit o oarecare dificultate, unde este vorba de supravegherea maritimă și despre controlul uh, regiunilor maritime. Aici au existat păreri destul de diverse. Am discutat foarte mult și am găsit în fine un compromis și cred că majoritatea poate fi de acord cu acest uh, compromis. Este nevoie de control, este nevoie de supraveghere, dar nu trebuie să exagerăm nu dorim nici să avem o atitudine prea paternalistă față de statele membre care au și ele măsuri de luat. Credem însă că și la compromisul D vom reuși totuși să ieșim din impas. Compromisul E acum, compromisul care în aliniatul 28 a existat cele mai multe discuții și tot felul de schimburi de mail-uri și din câte am văzut eu și oarecare neînțelegeri, uh, la mine în raport scria programul de reînnoire a flotei. Eu nu ziceam când spuneam acest lucru că cele, țările bogate să financeze vapoare pentru țările sărace. Nu asta era ce vreau să spun. Iar la compromisul E pe care îl avem acum reiese mai clar ce vreau eu să spun. Vreau să spun că în Europa avem un know-how foarte puternic în ceea ce privește dotarea vapoarelor cu tehnologie ecologică și că în acest domeniu ar fi bine să ne împărțim acest know-how pentru că suntem pionieri în acest domeniu și, deci, să devenim un fel de lider mondial, de model în ceea ce privește tehnologia verde în domeniul navelor. Și asta exprim acum mai bine, cred eu, în compromisul E și eu cred că și aceasta se va bucura de o mm, părere unită între diferitele persoane. Acum, în ceea ce privește turismul la următorul compromis. Eu zic că noi avem o nouă sarcină în ceea ce privește turismul, mai ales în zonele sensibile maritime. Acolo trebuie să avem grijă cum dezvoltăm turismul pentru că are legătură și cu circulația navelor și cu respectarea zonelor protejate. E bine să vedem care sunt toate părerile și de aceea avem mai multe amendamente și la acest compromis. Oricum, cam atâtea despre compromisuri. Acum vreau să știu, bineînțeles, ce sunt, spun uh, raportorii din umbră despre ultimele evoluții în acest dosar. Ce pot spune este că ieri sau azi, dacă nu mă înșel, au venit câteva amendamente orale din partea PPE am discutat cu domnul Cumuțacos, care este raportor din umbră, și ne-am întâlnit de mai multe ori în întâlniri bilaterale. Au existat mai multe amendamente care mi se păreau mie prea lungi și vreau să o spun foarte clar. Au fost, din punct de vedere al conținutului, foarte acceptabile, dar mie mi se păreau mult prea lungi pentru raportul acesta. Important este să vedem cum putem să formulăm lucrurile foarte scurt și cum putem să avem o variantă concisă a raportului pentru ca să nu devină plictisitor. Există însă anumite amendamente orale pe care eu le susțin și le voi susține din punct de vedere al conținutului. Cam atâta vreau să vă spun, mai vreau doar să vă spun dacă doriți care sunt amendamentele orale pe care le voi susține. Vreți să fac acest lucru, domnule președinte? Domnule vicepreședinte, doriți să, să spun? Bine. Atunci vă spun. Amendamentele orale care au uh, fost adăugate la amendamentul 27. Îl voi susține, deci pe listă scrie acum că nu îl voi susține, dar eu îl voi susține. Vreau să știți acest lucru. 25, prima parte, nu voi susține. Și acum Amendamentele orale, stați că m-am încurcat în hârtii, aici e hârtia cea mai recentă. Deci amendamentele orale care au venit acum de curând, avem mai întâi 9, pe care îl voi susține, 39 din partea BP și pe acesta îl voi susține 45 și acesta este nou, nu, acesta nu este nou, mă scuzați, e vechi 51 voi susține, 52 nu voi susține ca amendament nou, pentru că ar s-ar crea un paralelism cu ceva care există deja și din nou se vorbește despre Uniunea Mediteraneană. Eu nu am nimic împotriva Uniunea Mediteraneană să o numim, dar nu atât de des, pentru că se numește mult prea des. Eu zic că ar fi bine să ne gândim și la celelalte regiuni uh, strategice și de aceea eu am hotărât să nu susțin acest amendament din cauza Uniunii mediteraneene. Apoi, la 55 mai avem un amendament oral, nici pe acesta nu o să-l susțin din partea PPE. 84 și 88 împreună. Nu voi susține pentru că cred că acestea au fost formulate de fapt mai bine în alte amendamente. Iar 97, uh, 98 și 104 le voi susține. Cam atât despre amendamentele care au venit noi și despre care n-am avut ocazia să vorbim. Mulțumesc foarte mult momentan tuturor raportorilor din umbră pentru că am vorbit foarte intens cu ei la telefon, am vorbit tot timpul, ne-am întâlnit și mulțumesc pentru faptul că am reușit să aducem la bun sfârșit acest raport și acum sunt foarte curioasă să știu care sunt comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! I... Mulțumesc, doamna Meissner. Vreau să vă reamintesc și dumneavoastră și membrilor că vor fi amendamente din partea Comisiei PEș, care vor fi adoptate automat, automat pe baza articolului 50, cooperarea sporită. Vreau ca toată lumea să înțeleagă clar acest lucru. Da, vreau să completez și anume că aș vrea să mă înțelegeți că acesta este primul raport al meu. Vă rog să aveți eh, oarecum grijă de mine din acest eh, punct de vedere. Da, într-adevăr, eh, Comisia Peș a discutat cu mine deja despre acest subiect și din partea regii există un aviz foarte multe din acestea nu vor fi însă preluate, pentru că mi se pare că s-au menționat deja în altă parte, nu voi pot putea prea, prelua totul. Am uh, preluat însă anumite aspecte care mi s-au părut o completare la ceea ce s-a discutat la noi în comisie și mi-ar place dacă ați putea să mă urmați și să fiți de acord să integrăm anumite aspecte și altele nu. Mulțumesc! Am menționat acest lucru pentru că amendamentul 7 și 12, amendamente din partea Comisiei pentru Pescuit, nu vor fi votate de noi, pentru că se urmează procedura conform articolului 50. Celelalte amendamente, sigur că vor fi votate, care intră în aviz. Am vrut să clarific acest lucru. Domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații de ordin general la început. Ca majoritatea colegilor știu și eu foarte bine că tradiția maritimă ne reprezintă un avantaj major pentru Europa, având în vedere împrejurările economice dificile cu care ne confruntăm acum. Trebuie, sigur, să sprijinim diversele activități maritime, un lucru care va merge în direcția dezvoltării durabile ocuparea forței de muncă și inovării. Cred că politica maritimă integrată susține aceste obiective și oferă un cadru coerent pentru acțiuni sectoriale în mările Europei. În acest context trebuie să sprijinim măsurile și inițiativele care se referă la supraveghere, guvernare și planificare maritimă. Nu vreau să spun foarte multe despre fondul raportului pe care îl discutăm oricum astăzi. Ne îndreptăm spre, în timp ce ne îndreptăm spre adoptarea sa în plenară, vom mai avea și alte ocazii să-l discutăm. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Meissner pentru cooperare și sprijin. Cred că am ajuns la cele mai bune rezultate posibile. Aș vrea să mulțumesc și raportorilor din umbră și colegilor din celelalte grupuri politice. Am, suntem de acord cu amendamentele de compromis care au fost transmise și sper, în altă ordine de idei, că ați observat cu toții mai multe amendamente orale transmise într-o încercare din partea mea de a ajunge la un consens mai generalizat. Împreună cu raportoarea și cu ceilalți colegi a trebuit să ajungem la consens. Aceste amendamente orale E vorba de amendamentele 39, 51, 52, 55, 63, 83, 84 și 97 și 104, precum și considerentul E. Toate aceste amendamente orale au un numitor comun și anume dorința de a asigura respectarea dorințelor raportoarei, dorinței raportoarei pe, de a avea un CIS care să fie adoptat cât mai curând. Trebuie, firește, să respecte această dorință a raportoarei și să țin seama și de amendamente foarte importante depuse de alți colegi, mai ales colegi de la PPE. De aceea am înaintat aceste amendamente orale pe care le-am menționat adineauri. Ele sunt deja în formulă scrisă și ideea ar fi ca raportul să fie adoptat cât mai repede posibil, ținând seama de ideile din aceste amendamente. S-ar putea ca până mâine la vot să vedem cum vor uh, evolua lucrurile și dacă nu cumva putem avea o concizie și mai mare. În fine, aș vrea să subliniez legat de amendamentul 75, care se referă la nivelul de dioxid de sulf. Amendamentul 77, încă o dată, al domnului Frankenstein. Înțeleg principiul din spatele amendamentului propus de domnul Frankenstein, dar cred că totul depinde de și de alte lucruri. Combustibilii despre care vorbim, cu conținut redus de sulf, sunt uh, destul de greu de găsit, iar cantitatea lor pe piață nu acoperă nevoia de pe piață, ceea ce înseamnă că acest, acești combustibili sunt foarte scumpi. Dacă aplicăm această regulă în toată Europa, dacă impunem obligativitatea ca navele să folosească acest tip de combustibili, aceste tipuri de combustibili, atunci există pericolul de a avea un transfer modal, adică să nu se mai folosească transportul um, naval, lucru care ar dăuna transferul um, pe distanțe scurte, transfer, transferul naval pe distanțe scurte și industria pescuitului și va fi ceva dăunător în general. Astfel am contravenit strategiei generalizate a Uniunii Europene în ceea ce privește transporturile. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cătrăui. Uh, thank you, Chairman. Uh, first... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să cer scuze, să cer scuze numele domnului Frankenstein, care este raportor din umbră. În numele domniei sale aș vrea să mulțumesc raportoare și tuturor raportorilor din umbră pentru colaborare. La ultima reuniune între raportor și raportorul din umbra, raportul a fost îmbunătățit, a căpătat o structură mai bună și ne-am pus de acord cu privire la mai multe puncte pe care nu vrem să le dublăm, să le menționăm de două ori, pentru că ele apar, de pildă, în raportul referitor la strategia maritimă pentru 2018. Așa cum a spus doamna raportor înainte de vară, dorește să se concentreze mai mult pe structuri de guvernare și administrative și nu pe uh, structuri specifice ale sectorului, pentru ca toate măsurile necesare să fie puse în aplicare în Uniunea Europeană și pentru a exista o mai bună coordonare. Credem că va fi un raport bun după votul de mâine. Însă, avem și câteva observații. În primul rând, legat de amendamentul 27, am uh, înțeles că doamna raportor dorește să sprijine acest amendament și ne bucură uh, acest lucru. E vorba de un amendament al domnului Frankenstein. După părerea noastră, un amendament de calitate care urmărește ameliorarea uh, competențelor Agenției pentru Siguranța Maritimă. Apoi, la amendamentul 77, știu că raportoarea îl sprijină pe acesta, dar aș vrea să spun doar că este un amendament foarte important care se referă la valorile limită, la nivelurile limită de sulf în cazul navelor de pescuit. Este un aspect tehnic complicat, dar ale cărui consecințe sunt foarte importante. Și, după părerea noastră, ar trebui să existe un mediu concurențial echitabil și toate valorile să fie asemănătoare, să fie aceleași valori în toată Uniunea Europeană. Nu este acceptabil ca într-o anumită zonă a Uniunii să fie niveluri mai ambițioase decât în altele. Amendamentul 78 acum. Din câte știu eu, acesta nu este sprijinit de raportoare. El invită Comisia și statele membre să urmărească introducerea de proiecte de pilotaj, de acțiuni de pilotaj obligatorii, mai ales în apele internaționale periculoase, de pildă în Marea Baltică, pentru a contracara efectele negative produse de nave. Am înțeles că raportoarea consideră că nu este posibilă introducerea de pilotaj obligatoriu în aceste ape internaționale, însă, după părerea noastră, dacă majoritatea celor de la, uh, de la corpul regional IMO este de acord cu acest lucru, ar putea fi totuși introdus acest pilotaj pentru că este important de dragul siguranței. Comisia sperăm că ne poate lămuri, să vedem dacă ne poate răspunde cineva la această întrebare. Dacă ar fi sau nu posibilă introducerea acestui pilotaj obligatoriu în apele internaționale. Avem o problemă acum legată de compromisul E. Poziția noastră este următoarea. Amendamentele înlocuite de acest compromis considerăm noi că sunt mai bune decât compromisul. De aceea am preferat să votăm amendamentele cu care suntem de acord chiar dacă PPE, ALDE, GUE și Verzii nu sunt de acord. Nu credem că este necesar un compromis la acest aliniat. În fine, în ceea ce privește amendamentele orale, la punctul E, despre punctul E vorbeam înainte. Legat de amendamentele orale acum, am primit foarte multe de la PPE și trebuie să vă spun că cele mai multe nu par a pune probleme, însă avem, ne deranjează totuși faptul că ele au venit destul de târziu și este greu să facem o evaluare cu doar câteva ore înainte de vot. Însă îl voi ruga pe raportorul din umbră să analizeze aceste amendamente și să vedem ce vrea să face doamna raportor. În general, însă, am preferat ca acest fel de amendamente să fie depuse mai devreme, conform termenului cerut. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule Alcadrai. Doamna Foster are cuvântul acum. Thank you, Chairman. Um, yes, just, um... Mulțumesc, domnule președinte. Am doar câteva observații de făcut referitoare la raportul uh, de astăzi și la compromisuri. Aveam o întrebare legată de amendamentele 25-27 în ceea ce privește extinderea mandatului Agenției, Maritime, Agenției pentru Siguranța Maritimă. Uh, eu cred că nu este necesar. Avem, într-adevăr, uh, EMSA și chiar și în compromisuri uh, se știe exact care este direcția în care ar trebui să apuce această agenție. Dacă luăm, spre exemplu, compromisul B, dacă ne uităm la acest compromis B și vedem aici uh, situația îngrozitoare din Golful Mexic, dar nu e, vorbim aici doar despre această situație, vorbim și despre um, cazurile în care un petrolier, spre exemplu, eșuează. Și la un moment dat m-am gândit la primul mandat al meu, pentru că atunci am avut un, o comisie de anchetă foarte bună după ce un petrolier a fost deținut uh, pe coasta de vest a Spaniei și Franței. Și Ceea ce am aflat atunci este că nu ar trebui să existe o implicare politică. Ar trebui să existe organisme independente în statele membre care să ia decizii. Deci cred că asta este una din probleme, pentru că am rezolvat această situație atunci, dacă vă amintiți. Dar aici vorbim despre Golful Mexic și eu am o întrebare, pentru că chiar nu știu. Se face forare la adâncime este la o adâncime la fel de mare în Marea Nordului cum este în Golful Mexicului, pentru că este, din punctul meu de vedere, doar o întrebare simplă, pentru că nu mă pricep la aceste lucruri. Deci nu am fost pe platforme petroliere și am fi într-o situație similară pentru că, în mod care este extrem de important. Uh, Cred că avem niște standarde foarte bune, în general vorbind, pentru industria uh, petrolieră în, uh, pe coastele noastre. Deci asta era o întrebare de clarificare din partea mea. Pentru că eu am senzația că am complicat foarte mult lucrurile citesc amendamentele, mă uit la propunerile de compromis și am senzația că este din ce în ce mai uh, complicat. Ce înseamnă, de fapt, aceste compromisuri? Este doar uh, o observație. În mod clar, uh, doamna Meissner și mult altă lume a muncit din greu. Dar vroiam să ridic această problemă aici, acum. La amendamentul 25, pentru introducerea uh, amendamentului la schema de uh, um, schimbările de m um, am, m-am gândit că este foarte greu în acest moment că la ceea ce ne referim la um, această, aceste planuri macro-regionale cum putem să avem o poziție macro atunci când analizăm uh, uh, oceanul Atlantic? Uh, pentru că putem să avem o poziție macro în uh, unele probleme, dar uh, nu în toate. Și cred că doamna Meissner a avut o uh, idee interesantă pentru reînnoirea flotelor și pentru investiții. După cum știți, uh, avem uh, probleme destul de mari în, uh, sadul, în uh, sudul Mării Mediterane și, evident, uh, trebuie să ne întrebăm cum putem încuraja uh, industria. Nu ne opunem ideilor bune despre modul în care putem să construim nave noi în uh, Europa, pentru că știm că nu vom avea subvenții și nu ar trebui și ar trebui să încurajăm tinerii să se îndrepte către această industrie pentru că este una foarte importantă pentru toate statele membre. În ceea ce privește uh, coasta de, uh, garda de coastă europeană, uh, Uh, este extrem de interesant uh, că această uh, gardă de coastă există deja în Marea Britanie, dar cred că ar trebui să avem o cooperare mai mare, pentru că, în mod clar, avem nevoie de cooperare în aceste domenii. Nu știu dacă asta este doar o listă de dorințe pe care o avem aici, nu știu cum ar putea funcționa lucrurile atunci când există ape teritoriale și așa mai departe, dar cred că ar trebui să avem o cooperare mai mare în toate domeniile de care ne ocupăm. Și cred că, așa cum a spus uh, și uh, doamna Meissner, uh, care a încercat să ajungă la niște compromisuri rezonabile, cred că în ceea ce privește fondurile de coastă, Încercăm să vedem, închei imediat, domnule președinte, încercăm să vedem câte fonduri au intrat deja aici, cine beneficiază de ele și cum putem merge mai departe, având în vedere că statele membre nu prea mai au bani. Deci dacă avem ceva și trebuie să analizăm absolut toate uh, sursele de finanțare pe care le avem, trebuie să avem o idee uh, foarte înțeleaptă și uh, cred că nouă ne-ar plăcea să vedem o abordare mai simplă, nu atât de, de complexă și de complicată pentru aceste uh, compromisuri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări foarte rapide pentru dumneavoastră mai întâi. Una pentru dumneavoastră și una poate pentru altcineva. În ceea ce privește procedura plenară pentru acest raport uh, din proprie inițiativă, uh, vorbim despre un interes strategic aici? Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare este legată de compromisul A. Mă întrebam dacă poate să-mi explice cineva ce este o strategie albastră de dezvoltare. Pentru că am ascultat cu mare atenție, dar nimeni nu a menționat această sintagmă. Poate raportorul sau uh, comisia poate să vă răspundă. Bineînțeles, orice raport din partea Comisiei uh, Transporturi este strategic din punctul meu de vedere. Deci uh, ne vom asigura că va beneficia de atenția cuvenită, dar apreciez întrebarea ta. Poate doamna raportor sau uh, comisia poate să răspundă la a doua întrebare, domnule, domnule Taylor. Domnul Groș, îmi cer scuze, spune președintele. Uh, vreți să mai spuneți ceva pe lângă aceste întrebări? Da, aș dori să-i mulțumesc doamnei Meissner. Uh, mă bucur să confirm că verzi doresc să sprijine rezoluția așa cum o interpretăm noi, deși împărtășesc îngrijorările legate de a, aceste amendamente care au fost depuse foarte târziu și pe care nu am avut timpul să le luăm uh, în considerare și să le analizăm. Mă bucur că amendamentul 85 se bucură de un vot pe părți. Uh, pentru că aici vorbim despre integrarea uh, reducerii emisiilor de uh, dioxid de carbon în conformitate cu liniile directoare pentru Europa 2020. Și, de asemenea, ne bucură și faptul că doamna Meissner uh, oferă, sprijină această idee că ETS este un exemplu de instrument economic care poate fi folosit pentru reducerea gazelor cu efect de seră. În al doilea rând, am avut o reuniune cu doamna raportor și cu raportorii din umbră și am ascultat îngrijorările colegilor uh, legate de transportul în zonele periculoase uh, de fapt uh, transporturi periculoase în zone maritime sensibile și a existat această interdicție de a traversa respectivele zone. Dar noi încercăm să evităm probleme de acest gen și vom avea amendamente pe care le putem uh, susține. Uh, și în cele din urmă, m-a bucurat acordul uh, de a accepta parțial amendamentul 4A, în special partea care solicită introducerea unei opțiuni în ceea ce privește moratoriul pentru forare la adâncime și uh, pentru aceste inspecții ale instalațiilor uh, în largul mării și pentru curățarea deversărilor de petrol. Mulțumesc, domnul Groș. Dacă se poate, cât se poate de succint, vă sunt recunoscător. Da, domnule președinte, foarte pe scurt, nu mă voi referi decât la tema care a fost menționată în amendamentul 77 în momentul de față am înțeles că obiectivele pe care le avem pentru spațiul nord european sunt de obiectivele de 0,1 sunt foarte greu de atins și că aceasta are consecințe că foarte multe transporturi se vor muta de pe calea maritimă pe uh, transportul terestru. Așadar, nu cred că trebuie să vă spun eu acest lucru, mai degrabă să ne punem uh, mai clar în fața ochilor care este obiectivul nostru și dacă putem să-l atingem și dacă nu, eu zic că trebuie să analizăm ce trebuie să facem pentru că nu atingem acest uh, obiectiv, să vedem ce putem face pentru a nu uh, fi confruntați cu acest transfer. Mulțumesc! Doamna Țicău! Mulțumesc, domnule președinte! Uh, vreau și să felicit pe doamna Meissner pentru uh, munca depusă și pentru amendamentele de compromis, uh, care, așa cum spunea și domnul Cadraui, ar putea fi îmbunătățite. Aș dori să mă refer doar, deci fără a repeta ceea ce au spus colegii, aș vrea să mă refer la amendamentul numărul 29 pe care l-am făcut, și înțeleg că doamna mm, raportor uh, are o rezervă vis-a-vis -vis de o parte componentă a acestui amendament, și anume faptul că mm, considerăm că trans transferul intermodal uh, este cheia reușitei uh, transportului maritim pe distanțe scurte. Și Cred că ar fi uh, util ca acest lucru să fie uh, susținut, întrucât uh, știm bine, vrem să dezvoltăm coridoare maritime pe distanțe scurte, dar dacă nu asigurăm intermodalitatea dintre diferitele tipuri de transport, transportul maritim nu va fi fructificat la adevăratul potențial. Și de aceea aș ruga-o pe doamna raportor să reanalizeze Uh, poziția domniei sale și uh, să susțină acest uh, element. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Domnul Bradburn are cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, well, I can... Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu chiar mai succint decât uh, intenționam, pentru că doamna Foster a acoperit deja multe dintre subiectele pe care vreau să le ridic, dar există încă câteva puncte care sunt destul de dezordonate din punctul meu de vedere. Mă surprind amendamentele, pentru că ceea ce mi se pare că nu avem sunt câteva subiecte care ar trebui să fie să facă parte din uh, politica maritimă și cred că există un uh, amendament care se referă la piraterie. Uh, care este o problemă în continuă creștere, după cum bine știm. Și nu doar în uh, Cornul Africii, ci și uh, de-a lungul țărmurilor europene, până la urmă și mă surprinde faptul că această problemă nu este rezolvată în această politică. Și a doua problemă legată este securitatea maritimă și se pare că în aceste amendamente nu se menționează nimic uh, similar cu inițiativa privind porturile sigure. De asemenea, lipsete orice fel de referință la rolul Frontex, spre exemplu, care este extrem de important în uh, zona mediteraneană, pentru că acolo aceasta este o organizaie care combate traficul cu ființe umane în zonă și văd că nu există niciun fel de trimitere la asta în uh, amendamente. Și mai am două observații scurte, domnule președinte. Una legată de problema finanțării și amendamentele se referă la această necesitate de finanțare pentru cele patru uh, elemente esențiale, cum ar fi construirea de nave și așa mai departe. Dar pe mine mă deranjează aceste amendamente pentru că mi se pare că este o abordare protecționistă și, așa cum a spus și doamna Foster, și mă refer la asta tangențial, uh, cantitatea de fonduri necesară este din ce în ce mai mare, este în continuă creștere. Uh, dar uh, fiecare stat membru trebuie să-și reducă bugetele naționale. Deci, uh, cred că noi mergem pe nori aici și atunci când solicităm din ce în ce mai multă finanțare pentru diverse sectoare ale industriei maritime. Și o ultimă observație, domnule președinte, este un pic cam obraznică, dacă îmi permiteți Mă uimesc uh, amendamentele din partea verzilor care solicită surse alternative uh, de transport. Poate avem nevoie de mor de vânt, dar uh, cred că o poziție contrară poate ei doresc să ne întoarcem la zilele când aveam trireme până la urmă. Deci uh, cred că aici combatem uh, până la urmă drepturile omului, dacă îmi permiteți. Uh, mulțumesc, domnule Bradburn. Da, după cum știți, vikingii ne-au produs probleme destul de mari în nordul Angliei. Domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să încerc scuze că am întârziat și de aceea nu am auzit uh, poziția doamnei raportor sau a raportorului din umbră, dar din păcate avioanele nu respectă întotdeauna programul nostru. O să încerc să fiu succint totuși. Se pare că amendamentele noastre s-au bucurat de o primire călduroasă și îngrijorările noastre, preocupările noastre au fost incluse în uh, rezultatul final, deci uh, doresc să o felicit pe doamna raportor pentru asta, să le mulțumesc pentru eforturile de a ne include aceste preocupări. În continuare avem câteva îngrijorări, uh, pe unele chiar nu am timp să le uh, explic acum, dar mă îngrijorează amendamentul 67 uh, solicitări mai mari pentru zonele poluate. Mie nu mi se pare că este o poziție discriminatorie. Dacă există mai multă poluare, atunci cerințele trebuie să fie mai stringente. În ceea ce privește fondurile pentru uh, zona de coastă, uh, acesta e un lucru bun, dar n-ar trebui să fie în detrimentul altor tipuri de fonduri. Uh, pentru că asta este extrem de important, având în vedere că perspectivele financiare vor fi uh, revizuite. 30, 33, 34 sunt amendamente bune, uh, dar uh, 31, 32 nu par să fie prea consecvente. Mulțumesc, domnule de Grandes Pascual. Domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să mă refer la două puncte care au fost înaintate ca amendamente. E vorba de amendamentul 75, care se referă la regiunile periculoase ale Uniunii Europene, vorbesc de regiunile maritime, aș vrea ca Comisia să facă eventual o analiză pentru a vedea care este situația în aceste zone, pentru că nu suntem numai uh, Comisia pentru Transport, ci și pentru Turism. Întotdeauna există uh, argumente ecologice, dar trebuie să ne gândim totuși la numărul de accidente care s-au uh, produs în anumite zone, care creează situații foarte dificile pentru turism, pentru că se murdăresc plajele și așa mai departe. Deci, uh, al doilea punct, amendamentul 77 și 78. E vorba aici de MAPOL și de anexa 6 se stabilește aici că în porturile Uniunii Europene din 2010 nu mai pot fi aduse decât 0,1% de sulf și de asemenea mai există și alte limitări care impun o anumită folosire a unei anumite tehnologii pentru producerea de curent electric, de exemplu. Dar după cum a spus și domnul Groș, avem nevoie de o realizare a unui studiu de impact în legătură cu limita de 0,1% în combustibil, În strategia pentru Marea Baltică a existat și acolo un amendament în care ceram ca și Comisia să fie cea care să analizeze exact care este situația pentru a vedea care este potențialul de transfer modal. De asemenea, 0,1% limită de sulf, uh, care a fost stabilită, de exemplu, pentru toată Uniunea Europeană din 2020, trebuie de asemenea să fie analizată competitivitatea trebuie să persiste și vreau de aceea ca să cerem Comisiei să vedem care este situația cu adevărat și să mai analizăm încă o dată îndeaproape aceste două amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cumuțacos, spuneați că vreți să reinterveniți. Poate puteți să vorbiți foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mă refer la ce a spus domnul Fleckenstein, la amendamentul 78 cu privire la pilotajul în zonele periculoase. Ați vorbit de o politică obligatorie a pilotajului. Cum ați putea să decideți care vor fi criteriile, care sunt criteriile pentru o zonă dificilă și periculoasă până la urmă? Raportorul are dreptate să, doamnă raportor, să respingă acest amendament. Asta este ce vreau să spun. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, vreau, aș vrea și o să spun uh, pe scurt ceva înainte să dau cuvântul comisiei. Eu cred, dragi colegi, că există o problemă gravă pe care trebuie să o abordăm în ceea ce privește nivelul de sulf și decizia care s-a luat și anume care a fost intenția acestei decizii și dacă se va crea o politică de concurență deloială între nord și sud din cauza introducerii acestei limite. Vreau să știu dacă și Comisia a fost conștientă de consecințele acestei decizii. Ea a fost luată, de fapt, prima dată la o, decizie, la o întâlnire ministerială la Anvers. Aș vrea să știu așadar cum se vor confrunta diferitele entități uh, cu această limită și ce s-a întâmplat până acum. Știți, câteodată, câteodată se iau decizii și nu se știe exact de ce. Aceasta este una dintre deciziile în cauză. Vina este mai degrabă la statele membre, aceasta este evident, pentru că ele au luat inițiativa. Dar consecința este la nivel european. Iată de ce cred că trebuie să abordăm această problemă în mod uh, serios pe viitor pentru a schimba ceva și sper ca și raportorul și comisia să vină cu idei, pentru că este vorba de o problemă de concurență și de egalitate de tratament pentru toți uh, operatorii de pe această piață. Vă dau cuvântul, Ghizin, uh, la sfârșit, domnului raportor. Întâi vreau să iau, dau cuvântul comisiei. După ce am spus acestea, îl rog pe domnul Penar, dacă nu mă înșel, din partea comisiei, nu? Să ia cuvântul, vă rog. Muchas gracias, señor presidente. A la comisión. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia ar dori, în primul rând, să mulțumească Comisiei TRAN pentru acest proiect de raport, care, în general, mi se pare pozitiv, chiar foarte pozitiv. Aș vrea să-i mulțumesc în mod deosebit doamnei Meissner pentru activitatea domniei sale, o activitate excelentă. Acum câteva subiecte care ni se par importante în această discuție. Comisia este într totul de acord că inițiativele pe care le vom lua pe viitor în domeniul politicii maritime trebuie să se potrivească în cadrul politic mai amplu al strategiei Europa 2020. În ceea ce privește prioritățile politice pentru diferitele inițiative propuse de noi, Firește că va fi mult mai ușor să stabilim aceste priorități dacă ele se potrivesc cu cadrul 2020. O parte dintre ideile propuse de Comisia dumneavoastră sunt mm, pozitive nu doar în general. Este bine că veniți și cu sugestii concrete. Am luat notă de, notă de toate acestea. Vom studia cu atenție propunerile, să le uh, Uh, analizăm viabilitatea. De pildă, vom analiza cu uh, atenție, atenție sugestia legată de Erasmus în domeniul maritim, să vedem dacă este posibil așa ceva. Apoi suntem întru totul de acord cu cele spuse de dumneavoastră cu privire la efectul catastrofei din Golful Mexic asupra opiniei publice. Confirm faptul că acum Comisia caută legislație, analizează ex legislația existentă pentru a vedea dacă suntem acoperiți eficient și rapid în cazul unor asemenea accidente. pot confirma că poimâine, pe 29 septembrie, Colegiul Comisarilor va aproba un proiect de regulament ce stabilește un uh, regulament financiar care se va aplica pentru anii 2011, 2012 și 2013. Această propunere, pe care sper că o veți discuta în comisia dumneavoastră, va aduce resursele financiare necesare pentru continuarea multor inițiative în domeniul politicii maritime. Am notat și ideea unui serviciu de bază de coastă. A, în acest caz ar trebui extinse, man, extins mandatul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și trebuie făcută o evaluare de impact aici. Am notat uh, însă și această idee și rămâne de văzut uh, dacă, este, dacă poate fi pusă în practică. La Digi Mare, din, uh, direcția care se ocupă cu mări, mediu și climat, lucrăm pe coordonarea de politici pentru a ne asigura că inițiativele noastre legate de strategia maritimă țin seama de prioritățile în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Am notat și ideile dumneavoastră legate de transportul ecologic. Pot confirma și faptul că acum Comisia are în programul de lucru o strategie cu privire la turismul litoral, în zonele litorale. Și, în fine, pentru a răspunde la întrebările adresate, în primul rând, întrebarea legată de amendamentul 78 posibilitatea unor uh, programe de pilotaj obligatoriu pentru navele care traversează zone periculoase. Serviciile responsabile ale Comisiei vor analiza această problemă și vă vor transmite un, ră, un răspuns mâine cel mai târziu. A mai fost o întrebare. De ce nu vorbim despre piraterie în ceea ce privește securitatea maritimă? Știți că una dintre cele trei axe principale ale politicii pentru securitatea maritimă este reprezentată de controlul și monitorizarea apelor. Iar strategia de frontieră a Frontex capătă din ce în ce mai multă importanță în acest context. Și ar fi bine ca raportul să menționeze acest lucru. Mulțumesc. Domnule Penas. Domnule Penas, mare cunoaște problema conținutului de sulf în apele din nord, pentru că nu ați vorbit despre acest aspect. Thank you, Chairman. Yes, indeed. Mulțumesc, domnule președinte. Da, cunoaștem această problemă și serviciile asociate ale Comisiei sunt pe cale de a întocmi o poziție pe care o vom transmite Comisiei dumneavoastră cât mai curând posibil. Mulțumim, doamna Meissner, are cuvântul. Ja, vielen Dank für die verschiedenen. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii. Am lăsat expres această problemă la o parte, pentru că știam că foarte multe comentarii vor veni după aceea pe tema sulfului și pe mine mă neliniștește la fel ca pe cei care au menționat această problemă. Eu locuiesc chiar în nordul Germaniei, la coastă și Marea Baltică, este, Marea Nordului este chiar aproape și știu care este problema. Înțeleg deja, încerc deja de mult timp cu alții să găsesc o soluție în această problemă. E bine dacă acum Comisia spune că va veni cu o propunere foarte repede, pentru că până în 2015 nu vom putea să respectăm acest aceste limite. Toată lumea care este de specialitate știe. Germania chiar a mers ca pionier pentru, înainte pentru a cere această limitare până în 2015, dar de fapt știe toată lumea că nu se poate respecta și nimeni nu o spune pe față. De aceea mi se pare bine să discutăm aici acest lucru, ca să provocăm o soluție. Iar acum voi încerca să răspund la aproape tot ceea ce s-a spus. Bineînțeles că unele s-au repetat, deci nu voi răspunde chiar la toate, dar Cred că trebuie să verificăm această problemă cu limitarea în ceea ce privește ceea ce a spus domnul Fleckenstein în, la 75 uh, și 77 am avut probleme, dar eu cred că varianta nouă la care am ajuns putem să o susținem. Nu scrie nicăieri că până în 2015 trebuie să avem 0,1 limite de sulf în toată Europa. Ar fi chiar irațional și nu se poate menține acest lucru nici măcar la Marea Baltică. Trebuie să vedem însă cum putem combate concurența deloială, pentru că transportul maritim nu există numai în Marea Baltică, ci peste tot și vrem ca transportul maritim să devină și mai ecologic și ca zonele sensibile pe care le avem peste tot la Marea Neagră ca la Marea Mediterană Europeană să fie protejate. Deci trebuie să vedem de aceea, așa cum a spus și președintele înainte, cum vom uh, încerca să combatem concurența deloială și cum vom putea avansa. Există mai multe căi posibile, însă noi, comisia noastră, putem să încercăm să uh, dăm idei și soluții împreună cu comisia să încercăm să rezolvăm această problemă. Alte probleme. Acum, uh, pilotajul obligatoriu mi s-a spus din partea Comisiei că nu se poate așa ceva, să, nu se poate reglementa așa ceva. Domnul El Cadraui a spus de asemenea că a existat un amendament din partea S și D. Eu nu sunt un specialist pentru această problemă, însă s-a spus că trebuie verificate amendamentele și vom avea mâine, dacă nu mă înșel, un răspuns din partea comisiei. Sunt chiar curioasă să văd care va fi acesta și dacă nu se poate, bineînțeles că va trebui să găsim alte soluție. Pentru mine a fost evident că nu funcționează așa ceva după ce mă consultasem cu experții. Doamna Foster, bineînțeles, ați spus, dați că nu mă ascultă, doamna Foster, doamna Foster, din partea ECR, ați spus că multe lucruri sunt prea amestecate și sunt prea multe cuvinte și prea puține lucruri concrete. Așa este întotdeauna când încerci să formulezi un compromis și când multe amendamente sunt după aceea considerate, bineînțeles că lucrurile se lungesc și câteodată nu devine neapărat mai clar, ci mai puțin clar. Așa mi se întâmplă și mie. și dacă am formulat lucrurile mai pe scurt, poate că ar fi mai bine de înțeles. Dar așa este când vrei să împaci pe toată lumea. În ceea ce privește paza de coastă, a spus și tot doamna Foster, care este situația, comisia, da, imediat, domnule președinte, termin imediat. Comisia a încercat o supraveghere a zonelor de coastă, trebuie să colaborăm în acest punct, dar, din păcate, sub acest control, supravegherea nu a fost terminată și uh, Domnul Picic a spus același lucru, că trebuie să continuăm acest lucru. Acum, domnule Taylor, m-ați întrebat ce e aia Blue Growth Strategy, o strategie albastră de creștere. Nu o să-l găsiți în dicționar, dar este un concept pe care l-am întâlnit de multe ori și înseamnă o creștere a domeniului maritim. Avem foarte multe potențial, mult potențial și o șansă pentru a crea locuri de muncă în acest domeniu. Asta este ceea ce înseamnă creșterea albastră. Nu este neapărat ceva foarte dificil de înțeles, dar am vorbit, uh, ați întrebat și despre interdicțiile în anumite zone mă voi interesa despre acest subiect, iar domnul președinte văd că devine neliniștit, așa că trebuie să termin, dar am menționat, cred, punctele cheie. Cred că pot încheia, nu? Da, mulțumesc tuturor pentru colaborare. Și încă un lucru, Frontex a spus că nu este în document, nu, nu este neapărat în mod extins în document problema Frontex, pentru că m-am gândit că abordările generale sunt mai importante. În orice caz, mulțumesc tuturor și mă bucur că vom putea vota în fine acest dosar pentru ca și Comisia să poată pune în aplicare aceste propuneri. Mulțumesc! Thank you. Now, the problem I've got ah. now is that people indicated that they want to come... Mulțumesc! Mai sunt persoane care vor să intervină încă o dată cu scurte observații, dar să știți că nu mai mult de un minut. Domnul Groș și domnul Alcadraui apoi. Foarte pe scurt, citesc în amendamentul 77 următoarele. Domnul Fleckenstein propune să nu se facă diferențe între nord și sud și că sudul trebuie să aibă ceea ce are nordul acum. Dacă acesta este obiectivul și dacă raportarea nu înțelege lucrurile așa, trebuie să ne spună cum le înțelege, pentru că interpretarea amendamentului va influența, bineînțeles, modul de vot. Nu mă auziți? Microfonul e deschis. Uh, about the... Acum mă auziți, doamna Țicău? Nu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 that's the difficult... Aceasta este problema cu care ne confruntăm acum. Mulțumesc. Amendamentul 78 va fi înaintat mâine, atunci vom lua decizia mâine și dacă între timp apar informații noi, sigur că fiecare grup are dreptul să transmită amendamente la plenară, pentru plenară. Asta aș vrea să spun eu acum. Nu știu ce să spun despre intervenția domnului Groș. Cred că are dreptate domnia sa. Însă, poate că și apele nordice ar trebui să beneficieze de același tratament ca și cele sudice. Dilema este că statele membre au acceptat acest lucru referitor la apele nordice și uh, Iată o situație dificilă de care Comisia cred că este conștientă. În momentul în care se adresează Comisiei pentru Transporturi și miniștrilor, toată lumea este conștientă de faptul că s-a făcut o greșeală, ca să vorbim uh, diplomatic. Din partea IMO, cred că a venit uh, această decizie. E o decizie regională. E destul de neobișnuit ca Organizația Maritimă Internațională să ia o decizie atât de rapid, pentru că, în mod normal, durează cam 50 de ani. Și când odată se întâmplă să ia și o decizie rapid, uh, decizia respectivă este greșită. Păi să... Foarte pe scurt am făcut cercetări și știu că Germania, de exemplu, a mers înainte pe acest domeniu, a spus că dorește să fie pionier, Marea Baltică este foarte poluată și trebuie să stabilim niște limite. Și acum se știe că, de fapt, limitele n-au fost realiste, deci nu e vorba numai de Organizația Internațională Maritimă, ci e vorba și de faptul că și Germania, pentru ea, a ajuns la concluzia că nu poate atinge acest obiectiv. Trebuie să vedem de aceea ce facem, pentru că uh, nicio regiune nu va spune nu, am greșit, trebuie să corectăm. Acum, în ceea ce privește ce a zis domnul Groș, domnul Fleckenstein, din păcate, nu este aici, dar eu am discutat cu el de mai multe ori, ne-am întâlnit să discutăm cum putem rezolva această problemă. Știu care a fost ideea lui, poate că este și o chestiune de nuanțe de traducere. Se spune că toate coastele trebuie să fie protejate și că este important să nu se creeze o concurență de loială prin această reglementare. Aceasta ar însemna că nu trebuie să cerem ceea ce impunem Mării Baltice, Mării Mediterane. Depinde deci cum interpretăm această cerință. Eu o înțeleg așa cum a dorit domnul Fleckenstein să o, um, să o interpretăm și anume că nu trebuie neapărat să aplicăm totul în toate regiunile. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Vom uh, vedea ce se întâmplă la votul de mâine care va avea loc la 9 fără 10. 9 și 10, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, doamnă Meissner. Următorul punct de pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu Comisia pe tema reformării primului pachet feroviar. Domnul Roit este afară. Haideți să-l invităm înăuntru și să discutăm acest subiect cu el. Okay, ladies and gentlemen, those who wish to hold their meetings, can you... Doamnelor și domnilor, cei care doresc să-și continue conversațiile, să rugați să o facă afară din sală. În primul rând, îl, îi urez bun venit și mulțumesc domnului Roide de la DigiMove, care va face o introducere a discuției legate de reformarea primului pachet feroviar. Are și câteva slide-uri spre beneficiul nostru. Sperăm că toată lumea le vede. Domnule Reuter, aveți cuvântul. Thanks a lot. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor membrilor Parlamentului European, doamnelor și domnilor îmi face o deosebită plăcere să vă prezint propunerea de reformare a așa numitului prim pachet feroviar. Propunerea a fost adoptată, după cum știți, acum vreo 10 zile și, dacă pot spune așa, ați însoțit în mod pozitiv și critic totodată procesul de adoptare. Acum aveți un act legislativ substanțial care ne va permite să ne îndreptăm spre ceea ce Sim Calas a numit de curând visul său al unui spațiu feroviar unic european, un vis care devine realitate. Acum șapte ani am adoptat împreună prima deschidere parțială a pieței transportului feroviar de marfă, deschidere pentru concurență. Trei ani mai târziu, procesul s-a încheiat, pentru că au existat mai multe termene limită în proces. Statisticile și faptele arată că, în realitate, încă nu am ajuns la nivelul dorit de volume, de cotă de piață și uh, nou veniți pe piață. Știți toate aceste cifre pe care vi le arăt eu acum. Aceste slide-uri ilustrează întrucâtva rezoluția pe care ați adoptat-o cu privire la piața feroviară. Primul slide vorbește despre tendințe ale transportului feroviar de marfă între 2000 și 2007. În anumite state membre, piața transportului feroviar de marfă a crescut, în altele, ea continuă să scadă. Situația este, deci, neuniformă în Europa. Island, eh, Island, eh, Ireland, Ireland, Ireland. Eh? Irlanda, spune vorbitorul, apoi Luxemburg, Franța și așa mai departe. Dar veți primi slide-urile. A, al doilea tabel arată cota feroviară în transportul de marfă din 95 până în 2007. Vedeți că până în 2000 cota a fost, evoluția a fost descendentă, apoi cota de piață s-a stabilizat la un nivel foarte, foarte scăzut. Și a treia diagramă prezintă cotele de piață al operatorilor netradiționali de transport uh, feroviar de marfă la sfârșitul lui 2008. Și avem aici trei grupuri. grupul de 40%, grupul de 20% și grupul de 0,20%. Și vedeți că, într-o oarecare măsură, legislația existentă a avut efecte diferite, parțial pentru că legislația a fost anticipată în anumite state membre. Așadar, deschiderea pieței a contribuit la oprirea de scăderii uh, serviciilor de transport de marfă dar uh, lucrurile nu au, au avut o evoluție atât de fericită pe cât ne închipuiam noi acum 10 ani. Sunt trei aspecte pe care aș vrea să le subliniez, la care aș vrea să mă refer. În primul rând, concurența, apoi uh, cadrul de reglementare, supraveghere de reglementare și, în al treilea rând, finanțarea și gestionarea infrastructurii. Market access. We know... Accesul la piață. Știm că este, lucrurile stau încă destul de prost, este dificil ca noi operatori să intre pe piață, dar este dificil și ca operatorii tradiționali să intre pe piețe noi. Să găsească condițiile adecvate pentru a intra pe piețele noi există o lipsă de transparență, există, există reguli care îi favorizează în continuare pe operatorii tradiționali. Există mai multe cazuri concrete, există dovezi că practicile în ceea ce privește accesul la infrastructură și servicii feroviare sunt discriminatorii că politicile de taxare acordă avantaje disproporționate operatorilor tradiționali, că se interzice accesul la terminale de marfă fără a se oferi alternative viabile și că există probleme în ceea ce privește emiterea de bilete și uh, alte facilități. Cu alte cuvinte și pe scurt, nu există o concurență loială. În al doilea rând, se poate spune, da, avem deja niște organisme de reglementare. De ce acestea nu funcționează? Cred că răspunsul cel mai ușor este că, în primul rând, au o lipsă de independență și, în al doilea rând, au o personal foarte puțin și au, nu au nici capacitatea de a se asigura că uh, observațiile lor și măsurile dispuse de ei sunt aplicate. Uh, pentru că autoritățile de reglementare nu au suficient uh, personal, au puteri limitate de anchetare, nu pot pune în aplicare deciziile prin uh, penalizări financiare. Sistemul judiciar militează foarte adesea în favoarea operatorilor tradiționali, pentru că deciziile de îndată ce sunt uh, câștigate la tribunal, uh, e nevoie de 5-10 ani pentru a se pune în aplicare. În mai multe state membre, autoritatea de reglementare feroviară aparține Ministerului Transporturilor, ceea ce înseamnă că ajută și controlează uh, operatorul tradițional și se află într-o situație de conflict de interese. Și nu în ultimul rând, aceasta este o parte foarte importantă calitatea infrastructurii în statele membre. Pentru că aceasta este în plin declin în multe state membre și fără infrastructură de calitate și fără investiții în serviciile feroviare, acestea sunt mai puțin atractive atât pentru operatorii tradiționali cât și pentru noi veniți. Și acest lucru se datorează și faptului că nu există o arhitectură financiară clară pentru investițiile în infrastructură și există practici legate de politica de taxare care sunt atât de divergente și foarte adesea și instabile că nu există niciun stimulent practic să se lanseze investiții suplimentare în infrastructură. Și o să vă dau un exemplu al modului în care uh, și aici uh, colegii mei uh, ar trebui să nu mă întrebe ce, la ce se referă acești 960G. Uh, aici vorbim despre kilometri și divergența între statele membre este uriașă până la urmă. Lucru care contribuie și el, la rândul său, la situația dificilă în care ne aflăm. Cred că întrebarea legitimă sau una dintre ele la care deja ați răspuns și dumneavoastră, dar trebuie să dau un răspuns și din punctul de vedere al Comisiei, este încălcarea sau um, modificarea legislației procedura de infringement sau modificarea legislației. Și răspunsul meu este că trebuie să facem ambele lucruri, pentru că în 2000 am adoptat pachetul, primul pachet financiar, uh, feroviar, mă iertați, în 2004-2005 am avut uh, extensii și uh, o parte din problemele descrise se datorează unei transpuneri incomplete sau incorrecte și tocmai de aceea Comisia a decis înainte de vacanța de vară, după rezoluție, să uh, dea în judecată 13 state membre și, în continuare, analizăm și situația altor 9 uh, state membre pentru a vedea dacă nu este nevoie să, uh, îi chemăm în instanță, să le chemăm în instanță și pe ele. Procedura arată că un număr de state membre protejează în continuare operatorii tradiționali de concurență și implementarea deplină a directivelor din primul pachet nu este pusă în aplicare pentru că nu a, s-a deschis uh, piața. Dacă vă amintiți, uh, după intrarea în vigoare a ultimului uh, pachet, am avut o interpretare a acestui pachet am avut discuții cu statele membre pentru a vedea ce înseamnă fiecare lucru, anexa 7 și așa mai departe. Acest lucru s-a desfășurat în 2007. În 2008 am stabilit că nu ne putem pune de acord asupra interpretării uh, legislației existente și tocmai de aceea am lansat aceste proceduri. Dar uh, experiența din ultimii 10 ani ne-a arătat că în același timp uh, anumite părți ale pachetului uh, legislativ trebuie să fie modernizate, clarificate și uh, transformate în unelte mai eficiente. Și, într-o oarecare măsură, lansăm un proces paralel. Deci, pe de o parte, procedura de infringement și, pe de altă parte, modificarea legislației. Primul element al acestei uh, modificări în uh, propunerea de reformare este un exercițiu tipic de simplificare. În momentul de față avem 12 acte legislative diferite, incluzând și diversele texte din tratatele de extindere și, practic, vrem să avem o versiune consolidată și să creăm ceea ce aș numi un cod feroviar european. Cel puțin asta este propunerea pe care vă facem. Această propunere de reformare dorește și să clarifice anumite prevederi și să ajute la eficientizarea punerii în aplicare a anumitor prevederi și o să mă limitez la cele trei uh, elemente importante pe care le-am subliniat deja. În primul rând, în ceea ce privește problemele de concurență, dorim să îmbunătățim procesul de transparență al uh, condițiilor de acces pe piața feroviară cu uh, declarații mai detaliate ale rețelelor feroviare uh, de îmbunătățire în anumite cazuri ale accesului garantat la transportul feroviar de călători și de marfă cu um, uh, reguli explicite în ceea ce privește practicile discriminatorii și conflictul de interese. Pe scurt, acesta este ultima milă la care ne gândim, ultimul element. În ceea ce privește uh, supravegherea de reglementare, vă propunem extinderea competențelor uh, organismelor naționale de reglementare și la serviciile feroviare pentru a uh, extinde independența acestora față de alte autorități publice și, în același timp, pentru a le oferi mijloace mai bune de punere în aplicare, sancțiuni, capacități de auditare și uh, puteri de anchetă ex officio. Și, nu în ultimul rând, dorim să creăm o cultură de reglementare europeană, o corporație a acestor uh, organisme naționale de reglementare pentru a ne asigura că nu ne trezim cu o situație atât de divergentă în ceea ce privește infrastructura și taxele de acces. Ultimul element, la fel de important, vrem să avansăm în ceea ce privește arhitectura financiară pentru infrastructură, obligând statele membre, în special, să dezvolte strategii naționale pe termen lung, să-și analizeze contractele multianuale între state și uh, gestionarii de infrastructură, uh, să legăm finanțarea de performanțe și, în același timp, să obligăm statele să aibă și un plan de afaceri. Ca element în ceea ce privește contextul taxării, am inclus în propunerea noastră pentru internalizarea costurilor externe, capacitatea de a face față zgomotelor produse de sectorul feroviar și uh, un fel de sistem de reduceri pentru a ajuta operatorii care favorizează a, um, echipamentele a, uh, cu fondul de rulment, să le oferim un, o reducere pentru utilizarea rețelei. Deci acestea sunt două elemente în ceea ce privește internalizarea costurilor externe. Am uh, realizat o evaluare de impact foarte cuprinzătoare care vă stă la dispoziție și uh, Enrico Pasquarelli și uh, domnul Castaletti și domnul Farhado, colegii mei, vă stau la dispoziție atât astăzi cât și pe viitor pentru a vă explica toate elementele acestei evaluări de impact a propunerii. Noi suntem convinși că efectele administrative sunt destul de mici uh, prin comparație cu beneficiile de mediu sociale și financiare și cred că putem să vă argumentăm această poziție. Mai sunt trei observații pe care aș dori să le fac uh, pentru a finaliza această introducere. În primul rând, deschiderea piețelor interne de pasageri. Nu am inclus acest aspect în propunerea de reformare. Este un subiect complex care, în mod clar, necesită rezolvarea unor uh, întrebări complexe, cum ar fi cum uh, putem să facem uh, legătura cu alte regulamente existente, cu alte elemente tehnice uh, existente, dar domnul vicepreședinte Cas ne-a împins de la spate, dacă se poate spune așa, și este foarte clar că cel mai târziu până în 2012, când vom fi analizat toate problemele diverse, și vom uh, rezolva și uh, regulamentul privind serviciile publice, vom avea și o propunere pentru această uh, piață internă a transportului feroviar de pasageri. A doua observație, independența gestionării infrastructurii. Sunteți conștienți de faptul că în ultimii ani am uh, lucrat și în domeniul energiei, unde am încercat uh, descentralizarea sistemului și cred că este foarte important să ne concentrăm asupra diverselor uh, elemente, să ne asigurăm că interpretarea noastră este acceptată și de Curtea Europeană de Justiție și de-abia apoi să ne angajăm într-o luptă diferită în ceea ce privește descentralizarea. Cred că, într-o oarecare măsură, trebuie să întărim, să consolidăm această independență a gestionarilor de infrastructură prin reglementare, dar acest lucru, având în vedere nenumărate elemente care există deja, uh, ar fi fost considerat probabil o cedare din partea noastră și nu am dorit acest lucru. Este foarte clar că aceasta este o strategie care uh, tratează doar anumite părți din uh, zona feroviară europeană unică. Trebuie să analizăm de asemenea interoperabilitatea, certificarea, uh, rolul Agenției Feroviare Europene, toate aceste elemente pe care le analizăm cu mare atenție și vă vom face propuneri separate, probabil în cursul anului următor. Dar sunt foarte încrezător că atunci când vom încerca să mergem mai departe în ceea ce privește discutarea propunerilor concrete cu dumneavoastră și cu statele membre, că acest uh, pachet va fi un element esențial al viziunii vicepreședintelui Calas în ceea ce privește zona europeană feroviară unică, o ambiție pe care cred că o împărtășim și noi și Parlamentul. Deci aceasta a fost introducerea mea și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări, domnule președinte. Ok, well. Mulțumesc, domnule Reut, pentru această prezentare. Lista vorbitorilor vă dați seama că este destul de lungă. Vreau să amintesc statelor membre că dacă și dumneavoastră că dacă cineva a făcut o prezentare sau a menționat un lucru pe care și dumneavoastră vreați să-l spuneți, nu este nevoie să îl spuneți încă o dată, deci poate că toate lucrurile s-au spus, dar nu de către toată lumea. Țineți cont de această regulă, că nu trebuie să repete toată lumea același lucru. Să începem acum cu domnul Groș din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru această prezentare interesantă. Un lucru foarte bun este că avem deja un prim proiect de reformulare a unui pachet uh, feroviar. Mi se pare un, pachet, un lucru foarte bun. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez, poate cu la fel de multă ironie, este că trebuie oarecum să vedem dacă un medicament are un anumit efect și constatăm că, de fapt, pacientul nu și-a luat medicamentul respectiv. Cam aceasta este situația absurdă în care ne aflăm în momentul de față. De aceea cred că ar fi util să amestecăm oarecum doza necesară de sancțiune cu doza necesară de reformă și de schimbare. Pentru mine este extrem de important să avem amândouă elementele, pentru că altfel nu vom ieși din acest impas. Mm. În ceea ce privește slăbiciunile transportului feroviar în toate țările europene, este faptul că nu putem scăpa de senzația că avem de face aici cu un partener care încearcă să evite cu orice preț să-i intre alți concurenți în rețea. Și cred că aici ar trebui să atacăm cel mai puternic și anume Că transparența și deschiderea acestei piețe până la controlul din partea Parlamentului European să fie aspecte reale. Să trebuiască să inițiem toate aceste elemente pentru că noi în Parlament, de exemplu, trebuie să avem din ce în ce mai multe informații despre structurile din rețea și să putem de asemenea pune întrebări foarte precise pentru a controla ceea ce se întâmplă și nu numai la interval de 5-6 ani unde constatăm că s-a mers în anumite direcții greșite. Un al doilea aspect important este interoperabilitatea. Degeaba facem cele mai bune legi dacă miile de reguli care există în diferitele state nu se potrivesc. Trebuie, deci, să existe o reducere a acestor legi, pentru că altfel toate inițiativele legislative pe care le vom uh, face aici în Parlament nu vom avea niciun rezultat și tehnologia nu va putea garanta ceea ce noi propunem să garanteze. Așa cum a spus și dumneavoastră, scopul este de a avea o rețea comună europeană și ar fi important ca uh, să înțeleagă și statele membre acest lucru. Un alt aspect important este finanțarea. Finanțarea rămâne baza unui astfel de proiect. Am constatat că s-a făcut o analiză pe care ne-ați prezentat-o, cifrele le-am văzut înainte pe ecran. În mod ciudat, cei mai scumpi nu sunt cei mai slabi și cei care nu au pus în aplicare total ceea ce exista nu sunt neapărat cei mai ineficienți. Deci probabil că adevărul este în altă parte. Aș vrea să știu deci care sunt concluziile dumneavoastră din aceste cifre și ce ar mai fi important este să vedem atunci când vorbim despre finanțare și despre costurile în transportul feroviar, să vedem și ce rol joacă transportul de marfă, eh, transportul, mă scuzați, de persoane și să vedem care sunt, de fapt, eh, investițiile pe care le intenționează statele membre să le facă în aceste domenii în anul și anii următori. Acum, revenind la finanțare, pentru că acesta este un subiect extrem de important în domeniul transportului, vreau să spun un lucru. Am constatat cu mult interes că în domeniul transportului și mai ales al transportului feroviar se investește foarte mult cu se investesc foarte multe fonduri din partea fondului regional și nu neapărat din fondul nostru pentru transport. Poate că ar trebui să ne gândim pe viitor ca țările să aibă acces la fondurile europene în momentul în care uh, au aplicat legislația europeană și în momentul în care aceasta chiar este o realitate în țara respectivă. Mi se pare absurd ca noi să elaborăm legislație și după aceea țările să folosească bani din uh, fondurile europene care merg împotriva, de fapt, proiectelor europene, cum ar fi interoperabilitatea, pentru că unele proiecte chiar sunt o barieră în cadrul, în, în calea interoperabilității. Deci poate că, pe lângă discuția interesantă pe care o purtăm aici, poate să ne gândim și la această condiționare posibilă. Desigur că deschiderea piețelor este esențială, am lăsat-o la o parte însă pentru că e o temă mult prea complexă, dar cred că toate acestea sunt aspecte importante care ar putea fi eventual uh, subiecte de discuție între diferitele comisii ale Parlamentului și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Groș. Acum trecem la S și D, domnul El Cadraui. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin uh, a vă spune că grupul meu susține acest pachet feroviar și considerăm că trebuie să fie susținut pentru că este extrem de important. Știm de asemenea că transportul feroviar are un viitor mai bun dacă este mai dinamic. Ați menționat diferitele probleme, diferitele interpretări ale directivei în diferitele state membre care duc la o situație inechitabilă și la faptul că nu toate statele membre respectă aceleași reguli de joc. Dacă dorim să creăm un spațiu unitar feroviar, toate aceste bariere trebuie să dispară și trebuie să dispară și uh, barierele din calea întreprinderilor feroviare care operează la nivelul Uniunii Europene. Foarte important mi se pare faptul că dacă vrem să avem o lege clară despre cine furnizează care servicii în domeniul politicii infrastructurii. De exemplu, la noi în Belgia pot să vă spun că există o dezbatere foarte clară despre anumit tip de gări care trebuie să fie, de asemenea, care au fost subiectul discuțiilor, pentru că trebuie să existe o anumită reglementare foarte clară pentru diferite detalii. Mă gândesc mai ales la aspectele de infrastructură. Trebuie să ne uităm la toate detaliile și în domeniul european. Trebuie să înțelegem că printr-o reglementare facem un pas în direcția bună și eu cred că această reglementare trebuie să fie pur și simplu mai strictă decât este acum. Trebuie să încercăm să exploatăm mai bine nivelul european. Poate că într-o zi am putea să găsim loc pentru o autoritate europeană pentru transportul feroviar, care să fie responsabile cu infrastructura. Mă gândesc aici mai ales la diferențele care există de la stat la stat în acest domeniu. Deci, da, mi se pare un text foarte interesant, foarte important, mai ales și vreau să subliniez că piața singură nu va putea să-și aducă o soluție avem nevoie de o politică coerentă pentru viitor, dacă vrem să existe un viitor al uh, transportului feroviar în Europa. Domnul Groș a spus foarte bine ce a avut de spus și mi se pare că aceste puncte sunt chiar esențiale. Vreau totuși să repet ceva. Finanțarea pe care a menționat-o și domnul Groș este o cheie. Trebuie să fim mai creativi, cred eu, să folosim mai multe mijloace, să găsim mai multe fonduri pentru finanțări, dar finanțarea înseamnă să se respecte aceleași reguli pentru toți actorii. Mă refer aici la diferitele moduri de transport. Așa se creează unitatea în Europa, în primul rând respectând aceleași reguli, pentru că dacă obiectivul nostru este să avem un spațiu uh, unic și în acest domeniu, diferitele moduri de transport trebuie să fie armonizate unul cu celălalt. Un alt aspect important este interoperabilitatea tehnică. Aici este mult de făcut. Colaborarea nu se poate să rămână la nivelul de acum. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă sunteți de acord cu aceste aspecte. Considerați că trebuie făcut ceva în acest domeniu? Aveți uh, un plan în acest sens din partea Comisiei? Uh, știu că s-a vorbit de multe măsuri, ați spus că s-au luat deja multe măsuri, de asemenea în comitologie, prin uh, comisii, pentru îmbunătățirea interoperabilității, dar întrebarea mea către dumneavoastră se referă la anii care vin. Mă refer, deci, la trei puncte esențiale. Felul în care acționează piața, finanțarea, dar și interoperabilitatea tehnică. Toate acestea sunt legate una de cealaltă și sunt esențiale pentru viitor. Și nu cred că trebuie să ne concentrăm uh, prea mult pe primul aspect, pe faptul că piața se reglementează singură. Apoi, liberalizarea transportului uh, de persoane feroviar, transportului feroviar, da, trebuie să analizăm uh, acest aspect. Când s-a adoptat al treilea pachet feroviar, va, a trebuit, de fapt, să uh, facem o analiză a impactului diferitelor măsuri care s-au luat. Ceea ce este important în această dezbatere este că ceea ce am făcut noi trebuie să ajungă la destinatar, deci clienții, călătorii care iau trenul, au ceva de câștigat de pe urma măsurilor noastre, pentru că acesta este un serviciu care nu trebuie să sufere, ci trebuie, din contră, să se îmbunătățească. Și am o ultimă întrebare către comisie. Mă refer la studiul care va, se va face, eu cred că va fi important să mai avem și noi ceva de spus despre ceea ce doriți dumneavoastră să obțineți cu acest studiu, ce vreți să analizați, care va fi obiectul de analiză concret al uh, studiului dumneavoastră. Dacă ne puteți da o listă de criterii pentru a vedea despre ce este vorba. Mulțumesc din partea grupului ALDE, are cuvântul doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus că nu trebuie să se repete ceea ce s-a spus, de aceea voi încerca să nu repet nimic, ci să vă spun ceva nou. Eu însă sunt un membru nou în Parlament și pe mine ce m-a intrigat este că pachetul feroviar a fost decis de către toată lumea și, de fapt, de facto, 21 dintre statele membre nu au respectat acest uh, acord și, de fapt, multe dintre ele nu au nicio rețea feroviară propriu-zisă. Deci revin la propunerea lui uh, Matiu Groș, dacă nu se respectă regulile, se taie banii, așa cred eu că ar trebui să se întâmple. Dacă nu facem acest lucru, n-ar fi decât o încercare de a ne purta într-un mod parentalist, care n-ar fi neapărat cel mai bun. E bine că Comisia, în fine, s-a trezici a trimis diverse scrisori de avertisment către toată lumea, așa cum le numim noi în Germania scrisori albastre, de care frică la, le frică la toată lumea. În orice caz, dacă nu vom avea o piață liberalizată, nu vom putea să ne obținem uh, obiectivele. În ceea ce privește banii, însă, se poate spune că poate un model ar fi ceea ce am făcut la Saragossa, ceea ce am hotărât acolo. Am spus că oricum nu avem destui bani pentru toate coridoarele de transport și că mai bine ar trebui să susținem proiectele transfrontaliere și că poate că ar trebui să combinăm acest lucru cu interoperabilitatea care în momentul de față e mai mult inexistentă. Ar trebui să ne concentrăm pe sistemele transfrontaliere pentru că acolo există o incompatibilitate evidentă. Statele membre însă cu greu vor să miște ceva în această direcție. Noi suntem Uniunea Europeană și noi trebuie să încercăm să uniformizăm lucrurile și să rezolvăm în primul rând trecerea frontierelor. Acum e decisiv, cred eu, să spunem că nimeni nu și-a făcut lecțiile, de fapt patru state și-au făcut uh, temele, trebuie să facem acum altceva, trebuie să sancționăm, dar nu numai să creăm rezistență la statele membre, ci trebuie să găsim o soluție care să meargă înainte, să facă pe mai mulți să adere la acest sistem. În domeniul uh, spațiului unic uh, al transportului feroviar, după cum a spus comisarul, mi se pare că mai sunt multe de făcut și toată lumea dorește să ajungem acolo. Și statele membre mai au multe de făcut, să vedem care sunt pașii necesari. Și un ultim lucru pe care vreau să-l spun în final, așa cum a spus și el Cadraui, el ar vrea să știe, de fapt, care vor fi obiectele analizate de studiu. Aș vrea și eu să știu care vor fi uh, subiectele analizate de comisie în acest studiu. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum în numele verzilor, domnul Kramer. Mulțumesc. 5 uh, minute maxim. Dar de ce îmi spuneți mie că 5 minute maxim și nu la alții? Să le spuneți și la alții. Bun. Uh, vreau să știu, în primul rând, în ceea ce privește interpretarea diferitelor uh, legislații, care este situația. Mi se pare foarte clar, noi vrem să separăm operarea de rețele. Germania crede că poate să-și interpreteze singură legislația europeană. Ce părere aveți dumneavoastră despre atitudinea Germaniei? Acesta este motivul pentru care spuneți că așteptăm mai întâi o sentință judecătorească și după aceea vedem ce facem. De ce nu spuneți direct Germania nu face această separare și e, poate să fie foarte frumos pentru Deutsche Bahn mai ales, dar nu este în concordanță cu dreptul european. De ce nu faceți acest lucru? Transparența, de exemplu în Germania, S-Bahnul, deci trenul pentru suburbii, cum ar veni, uh, a avut diferite legislații separate, nu se știe exact de ce nu respectă aceleași legislație ca mm, trenurile care circulă în aceeași uh, zonă. Nu știu ce faceți dumneavoastră în acest domeniu. Acum, acces, în ceea ce privește accesul, ați auzit că Franța, după ce a introdus, a eliminat o taxă pentru întreprinderile comerciale, a introdus pentru întreprinderile externe așa numită taxă suplimentară, pe care de fapt nu o plătesc decât întreprinderile străine, care de fapt plătesc oricum taxa uh, pe valoare adăugată în țara lor. Și deci mai plătesc și taxa aceasta suplimentară în uh, țara în care s-au uh, așezat. Ce faceți împotriva acestui abuz, deși sunteți cu 9 ani întârziere? Important este să avem o agenție europeană pentru transportul feroviar. E clar, dar dacă noi vom avea această agenție, dar de fapt agențiile naționale sau oficiile nu vor recunoaște această agenție, degeaba am făcut-o. Trebuie să fie foarte clar că ceea ce vor reglementa aceștia la nivel european nu mai vor putea reglementa cei la nivel național. Deci nu putem să spunem după aceea că ei sunt responsabili pentru siguranță, dar n-au voie să facă nicio schimbare. E clar că va trebui clar delimitat care sunt competențele agențiilor. Am avut discuția aceasta la Berlin de 100 de ori. Bani publici. Bani publici există pentru infrastructură numai pentru întreprinderile de stat și nu pentru celelalte. Este o situație extrem de nedreaptă. Ei trebuie, practic, să compenseze toate problemele. Mi se pare că aici avem concurență de loială în cadrul serviciilor feroviare. Avem uh, concurență de loială față de celelalte sectoare. Unii plătesc anumite taxe, alții nu le plătesc. Aici trebuie din nou făcută curățenie. Mi se pare important să vedeți acest lucru. Apoi, transportul de persoane. Am avut o majoritate destul de clară, dacă vă amintiți, la al treilea pachet feroviar. Din păcate, însă, votul a avut loc joi și n-am avut majoritatea calificată, dar am avut de două ori mai multe voturi pentru decât împotrivă, dacă vă amintiți. De fapt, aici ar fi fost nevoie de mai multă susținere din partea Parlamentului. N-ați vorbit deloc despre MTS în uh, acest raport însă se scrie, de exemplu, că Germania a refuzat 23 de milioane pentru EMTS, pentru, uh, din partea Uniunii Europene, ERTMS, mă scuzați, s-au semnat tratate, statele membre investesc în acest, în acest proiect și, și după aia Germania spune nu, nu, nu ne trebuie aceste fonduri, când de fapt încearcă să elimine concurența care ar putea intra pe piața germană. Infrastructura, cred că aici nu e vorba de mai mulți bani, ci e vorba de o altă politică. Dacă cele patru proiecte importante, dintre care Lyon, uh, Torino și Messina și așa mai departe, toate aceste proiecte mari, dacă se termină în 30 de ani sau în 50 de ani, nu mă interesează, pentru că pe noi nu ne privesc. Trebuie să schimbăm ceva la aceste proiecte majore. Vă amintesc că la Berlin am investit miliarde într-un nou sistem feroviar și 65% dintre clienți uh, merg mai mult până la gară, pentru că înainte, de fapt, gara pe care o aveau uh, înainte era mult mai apropiată și acum trebuie să meargă pe jos mult mai mult. În, uh, la Stuttgart se, se folosesc, se investesc 21 de miliarde pentru a construi un tunel care nu va mai fi folosit deloc. Mi se pare că toate aceste proiecte sunt de speriat și trebuie făcut ceva pentru ca să se oprească. Eu am fost raportor, dacă vă amintiți, pentru faptul ca să fie investit destui bani în transportul feroviar. Mai de mult, comisia mea a apreciat raportul și domnul Baro, comisar, a fost uh, foarte pentru, dar Consiliul nu se ocupă deloc de acest subiect. Aici este levierul. Atâta timp cât investim 60%, 80% în transportul rutier și 20% în cel feroviar, nu trebuie să ne mirăm că situația este cum este. Aceasta este exact ideea esențială. Uniunea Europeană trebuie să-și facă datoria și trebuie să spunem statelor membre dacă vreți bani europeni, faceți ceea ce propunem noi, pentru că altfel nu vă susținem proiectele, pentru că altfel n-are niciun sens să lucrăm așa. Regulamentul 1370 a fost adoptat, din păcate, fără aspectul feroviar de către Comisie, au, deși erau în pachetul original, ele după aceea nu s-au mai regăsit în textul final. Dumneavoastră ați făcut acest lucru, nu are rost să vă plângeți că dumneavoastră ați fost slabi. Noi am vrut să susținem introducerea punctului feroviar, dar a venit un compromis ciudat care după, după aceea de fapt a eliminat acest aspect. E vina dumneavoastră. Eu susțin propunerea domnului Groș. Cine, doam, cum spuneți și dumneavoastră, doamnă Meissner, cine nu respectă legile trebuie să se supună justiției și nici nu vă mai primi și bani după aceea. Aici ceea ce se întâmplă, nici nu este judecat în justiție și mai primește și recompensă bani. Știu că exagerez un pic, mă scuzați dacă simplific, dar eu cred că propunerea este foarte bună, trebuie condiționate aceste lucruri și să vedeți cât de bine o să se comporte după aceea. Dacă zic, lasă că vine banul, ce contează, facem noi regulile acasă și vine banul de la Europa, normal că toată lumea o să zică ce ne pasă de regulamentul lor. Știu că am depășit un pic timpul, dar nu nimic. Bănuiesc că trebuie să înțelegem că aspectul important este să ne uităm numai la rentabilitate. Dacă ne uităm la faptul că în Europa 25% din uh, biletele de tren ar putea să fie reduse pe anumite motive, ar avea chiar o bilan, o bilanț, un bilanț mai bun uh, unele um, întreprinderi feroviare. Numai că ceea ce se întâmplă cu serviciul acesta bancar um, feroviar ar trebui să fie îmbunătățit, pentru că mobilitatea este un drept fundamental al cetățenilor și trebuie ca orice cetățean să aibă posibilitatea să se integreze în societate prin mobilitate. Dacă anumite întreprinderi feroviare spun noi vrem să facem un câștig de 14% pe o anumită um, rută și după aceea statul trebuie să compenseze, acesta nu este un calcul corect pe care se, după aceea merge pe spinarea cetățenilor. Ar fi mult mai bine dacă s-ar putea face câteodată un câștig mai mic, dar în schimb s-ar atrage mai mulți uh, clienți și în același timp am avea o soluție mai bună pentru mai multe aspecte, cum ar fi și ecologia și economia. Nu trebuie însă să facem totul pe costul aspectelor sociale. Mulțumesc! Thank you. That's the Mulțumesc. Am încheiat runda coordonatorilor și acum sunt patru persoane Mă scuzați, domnule Van Dalen, nu vă notasem, dar acum v-am notat, aveți cuvântul în partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat uh, să... Voi încerca să rezum cele spuse la început. Ați spus la început că trebuie să avem grijă și să ne gândim la faptul că transferul către serviciile feroviare a crescut cota de piață. Vedem că sunt tendințe descendente în sectorul feroviar, însă această tendință s-a întrerupt și e un rezultat bun de care putem fi mândri. În prezent, acum propuneți o altă abordare, o abordare dublă, pe de o parte reformare și apoi um, urmărirea cazurilor în fața curții. Este important să începem prin a pune în aplicare acordurile ce decurg din primul pachet feroviar. Și pe bună dreptate vorbiți despre drepturile, drepturile din anumite state membre și tratarea acestora în fața curții. În anumite țări se pare că aveți deja intenția de a duce lucrurile la, în judecată, în timp ce cu alte țări nu se întâmplă așa. Până la urmă, orice s-ar întâmpla, pachetul feroviar trebuie pus în aplicare și trebuia pus în aplicare de mult. Doamna Meisner, am uh, fost încântat să aud cuvintele dumneavoastră amabile, însă vreau să vă spun, doamnă Meisner, partidul dumneavoastră este la guvernare în Germania. Profitați de acest lucru și faceți lucrurile să avanseze aveți grijă ca lucrurile să funcționeze bine la dumneavoastră, în țara dumneavoastră. În Olanda am făcut un exercițiu de liberalizare și constatăm că mulți operatori care propun anumite servicii la prețuri rezonabile și de bună calitate au început să existe. Asta ar trebui să fie făcut și în Germania. Mulțumim. Urmează domnul Richei. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să nu repet cele spuse deja, aș avea o observație de ordin general. Sunt uh, uh, nou în această funcție, am înțeles că procedurile sunt destul de complicate și pachetul feroviar am înțeles eu că nu a funcționat până acum. Dacă revenim la acest subiect, uh, Întrebarea este dacă mm, revenim cu niște metode bune sau cu aceleași metode, confruntând apoi cu aceleași probleme, sau ar fi cazul să schimbăm puțin viteza și modul în care acționăm. În primul rând, ar trebui acționat asupra infrastructurii prin, interme- prin intermediar, astfel crescând, sporind uh, eficacitatea la nivel european. În acest caz, ar, trebui, o, ar fi nevoie de o intervenție pe proiecte la cote de 10-20%. Trebuie, deci, să ne concentrăm, să stabilim o ierarhie și să ajungem la cote decisive. Poate că un fond european ar fi o idee bună, dar știm că apar în acest caz probleme pe plan intern. Și s-ar putea recurge și la alte instrumente. Mă gândesc aici la externalizarea capacității de intervenție. Deci, în primul rând, trebuie intervenit în mod semnificativ asupra infrastructurii și, în al doilea rând, ne legăm de condiționalitatea despre care vorbea și Mathieu Groș. Există o astfel de condiționalitate operațională și acțiunea, acțiunile întreprinse de noi ar duce la o mai mare integrare. Apoi, controlul legislativ și instrumentele acestuia. Sistemul nu a funcționat până acum pentru că e clar că dacă ar însemna să, dacă ar trebui să aducem 21 de state membre în fața Curții de Justiție, lucrurile nu funcționează bine. Trebuie, deci, să avansăm pe cale legislativă și materială totodată și s-ar pune, până la urmă, problema unui regulament, unor reglementări la nivel european care să intervină deasupra celor naționale. Pretextul eh, Operatorii naționali au avut până acum un pretext pentru a nu acționa, un alibi, dacă vreți. Și un element foarte important este controlul dumneavoastră legislativ asupra interoperabilității. Dacă nu ameliorăm punctele legate de interoperabilitate, nu vom reuși. În al patrulea rând, trebuie înlocuit elementul feroviar în sistemul intermodal general. Și, în fine, cred că separarea în pachetul 1, 2, 3, separarea în transportul de marfă și trans, în transportul de călători duce la o pierdere de eficacitate, la un semnal politic mai slab și la o multiplicare a obstacolelor existente. Mai degrabă decât să avem 1, 2, 3 pachete, cred că ar fi mai bine să avem o abordare unitară. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc domnul, doamna Sărătian. Chero, essere davvero sintetică. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să Uh, fiu succintă ca să aibă și alți colegi timp să intervină. E o dezbatere importantă, iar reformarea este o precondiție fundamentală pentru o rețea europeană feroviară. Aș vrea să subliniez nevoia uh, de trei măsuri fundamentale. În primul rând, un sistem integrat pentru toți cetățenii europeni, adică organisme de monitorizare mai puternice, apoi un uh, organism de reglementare unic la nivel european și avem nevoie de o separare între operator și respectiv proprietarul rețelei. Străm nivelul ambiției și să consolidăm rolul gestionarilor independenți. Deja cele întreprinse de comisie merg în direcția cea bună. Sunt necesare și alte măsuri, măsuri pentru promovarea transparenței și protecției cetățenilor, apoi pentru promovarea unei interoperabilități la nivel tehnic, și apoi măsuri uh, de finanțare a infrastructurilor mari. Cred că numai așa vom putea avea un sistem feroviar valoros și competitiv. Mulțumesc! Țară! Mulțumesc, domnul Zasara! Dziękuję bardzo. Zadowol- Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, încântat să aud despre toate aceste inițiative, introducerea principiului competitivității, adoptarea dispozițiilor de a, pentru a crea un cadru financiar adecvat, cu toate că acum Comisia Europeană spune că modificările legislative nu vor fi de amploare. Documentul în forma sa actuală pare avea un impact semnificativ asupra funcționării statelor membre, crescând în nivelul birocrației în sectorul feroviar, pentru că dispozițiile sunt foarte detaliate, așa cum apare în anexă la directivă, iar Comisia Europeană își rezervă dreptul de a emite acte delegate, introducând schimbări, modificări arbitrare. Obiecția mea se referă în principal la taxele pe zgomot. Nu există subvenții directe pentru transportatori care să limiteze nivelul zgomotului al polorii fonice și Comisia nu oferă subvenții pentru modernizare. În momentul în care materialul rulant este retehnologizat și devine mai silențios, vor apărea disparități între furnizorii de servicii mai puternici și cei mai puțin puternici. Se, li se dă prea mult spațiu de manevră organismelor de reglementare, acestea ajungând să poată bloca piața. Am spus deja, Comisia Europeană va avea dreptul de a emite acte delegate noile regulamente vor crește costurile de funcționare ale sistemului feroviar, acesta devenind mai puțin competitiv. Mulțumim, doamna Țicău. Thank you, Mr. Uh, Chair. Um, <clears throat> domnul, mulțumim pentru prezentarea făcută. Aș dori să vă pun uh, câteva întrebări. Uh, Uh, este evident că investițiile în infrastructura feroviară sunt esențiale pentru calitatea uh, serviciilor de transport feroviar și pentru a putea determina pasagerii și uh, companiile să aleagă, să prefere transportul feroviar transportului rutier sau altor tipuri de transport. Niciodată un pasager nu va alege Uh, calea ferată dacă va face dublu ca timp uh, decât uh, în sistem rutier. De aceea, prima întrebare ar fi cum veți reuși să determinați, cum vă propuneți să determinați statele membre să investească în infrastructura de cale ferată, întâi pentru modernizarea și întreținerea cele existente și, de asemenea, pentru dezvoltarea noilor infrastructuri, eventual de mare viteză. Întotdeauna calea ferată a fost uh, un uh, uh, factor de progres și de aceea insist asupra întrebării privind cum veți reuși să convingeți statele membre să investească. A doua întrebare se referă la ERTMS. Ați afirmat că pentru operatorii care utilizează ERTMS li se va da posibilitatea să beneficieze de un discount Însă vreau să vă aduc aminte că anul trecut, de exemplu, la ultima licitație privind TNT, uh, unele proiecte au fost acceptate, altele au fost refuzate. Deci sunt dotări RTMS care s-au făcut cu fonduri europene, deci anumiți operatori putem spune că au un pas înainte, iar alți operatori, uh, alte cereri au fost respinse. Deci, practic, putem considera că ei nu vor avea acces la această piață și de aceea aș uh, dori să vă întreb cum are în vedere Comisia să asigure un tratament uh, corect și egal pentru toți operatorii. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Dacă îmi dați voie să intervin eu acum, pentru, că și domn, pentru a pune câteva observații și câteva întrebări domnului Reuter. Dar uh, mai întâi domnul Tigran de Spascoală. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Eu sunt, uh, vă sunt recunoscător pentru că ați uh, venit și participați la această ședință. Sunt de acord în totalitate cu ceea ce a spus domnul coordonator, domnul Groș pentru că trebuie să avem uh, o finanțare specifică, cu obiective specifice. În al doilea rând, vorbim despre investiții pe termen lung aici, deci nu ar trebui ca toate să stea în cârca instituțiilor uh, europene și statele membre trebuie să fie de acord cu investiții pe termen lung. Pentru că nu întotdeauna putem uh, conta pe faptul că putem transmite aceste lucruri către succesorii uh, noștri. În al treilea rând, cred că visul domnului Calas este visul unei nopți de vară. Țara mea este pe locul 13 pe listă și, în mod paradoxal, în curând uh, ne vom număra printre țările cu cei mai puțini kilometri de cale ferată de viteză mare din lume. Și vorbim despre puncte comune. Dar acesta este un vis frumos până la urmă, pentru că nu vom reuși să obținem nimic aici dacă nu există o voință politică clară. Și, în ultimul rând, nu doar statele membre au probleme cu hotărârea la nivel politic, pentru că statele trebuie să-și uh, împărtășească responsabilitățile la graniță și uneori se confruntă cu dificultăți și Comisia trebuie să înțeleagă care și au obligație. Și în ultimul rând, o întrebare procedurală. Văd că mi-am depășit timpul de vorbire. În teorie, în uh, proiectele de reformare se pot uh, modifica doar părțile reformate, dar practic trebuie să te legi și de partea nereformată, pentru că am văzut acest lucru și data trecută. Există limitări, se pot aduce amendamente doar la părțile noi, dar din această cauză există o inconsecvență dacă analizăm întregul uh, proiect. Mulțumesc, domnule Di Grandes Pascual. Așa cum spuneam mai devreme, eu uh, consider că acest proiect de reformare este un fel de uh, locomotiva Thomas, pentru că trebuie să tragem după noi uh, niște um, vagoane foarte uh, problematice și aceste vagoane sunt statele membre, din care unele sunt state membre mari. Și cred că exact asta este problema cea mare. Pentru că dacă ne uităm la modul în care s-au dezvoltat căile ferate și cred că este interesant și ce a spus domnul de Pascual, că Spania este uh, țara cu cei mai mulți kilometri de cale ferată pentru uh, viteză înaltă și asta e meritul Spaniei. Este o rețea impresionantă, dar uh, Majoritatea celor care merg cu trenul nu merg cu tren de mare viteză. Majoritatea merg cu trenuri convenționale. În țara mea, spre exemplu, aceste trenuri sunt supraaglomerate și sunt trenuri de navetă și cred că pe acestea trebuie să le luăm în calcul atunci când vorbim despre îmbunătățirea situației cred că subiectul cheie în ceea ce privește independența gestionarilor de infrastructură este esențială, pentru că în continuare avem state membre care nu au pus în aplicare uh, regulamentul 91440, care împarte uh, infrastructura uh, între operatori. Irlanda ar fi un exemplu în acest sens. Deci, cred că mai avem multe de făcut, dar uh, eu sunt în favoarea acordării de competențe suplimentare autorităților de reglementare și vreau ca acestea să-și facă datoria, dar vreau ca autoritățile de reglementare să reglementeze, nu să conducă uh, căile ferate. Uh, și cred că aceasta este o problemă serioasă pe care, cu care ne confruntăm foarte adesea și uh, exemplul este propria mea țară, acolo unde există o acuzație că autoritatea de reglementare încearcă să conducă rețeaua feroviară, în loc să-și facă datoria și să se asigură că toate uh, reglementările sunt puse în aplicare. Deci cred că trebuie să analizăm și această problemă. Taxele de acces sunt prea mari S-a spus deja asta, în special pentru transportul de marfă și tocmai asta e problema, că uh, transportul de marfă este practic uh, un fel de cenușăreasă, nu prințul sau prințesa sau mireasa și așa mai departe pentru că modul în care este structurată uh, această rețea în Europa, întotdeauna pasagerii au prioritate, dar asta nu ar trebui să împiedice transportul de marfă să se dezvolte dincolo de dezvoltarea actuală. Plângerea clasică este că dacă un tren de marfă își pierde slotul de marți, să zicem, deci aceasta a fost o acuzație care a fost adusă împotriva Franței, deci o acuzație care nu știu dacă este sau nu adevărată. Deci dacă își pierde acest slot uh, marți, uh, primește același slot uh, miercuri, nu primește un slot în cursul zilei de marți. Nu știu cât de adevărat e acest lucru, dar dacă acest lucru chiar se întâmplă, atunci trebuie să nu se mai întâmple. Uh, Regatul Unit uh, este și el unul dintre vagoanele cu probleme, dacă citim uh, lista. Dar cât de ridicol este că dacă ai un tren de marfă din, pe care îl duci din Londra în Cale, nu e o distanță chiar așa de mare, dar trebuie să te confrunți cu trei regimuri de taxe de infrastructură pentru acel tren. Deci avem sistemul britanic și sistemul francez pentru uh, canalul Mâneci și apoi mai avem încă un sistem comun. Deci, mai e și probleme de siguranță, de securitate și dacă vrei să modifici ceva, trebuie să existe o conferință interguvernamentală și așa mai departe. Și până la urmă ajungem să ne, întrebe, să ne întrebăm de ce nu se poate transporta uh, marfă prin canalul Mânecii. Și atunci uh, așteptăm ca Comisia să ia măsuri. Am spus foarte adesea în cadrul acestei comisii că am și eu un vis ca să îl citesc pe Martin Luther King. Deci, uh, țara visurilor mele este să văd o cale feroviară în care putem să traversăm granițele fără a fi întrerupți, fără a fi opriți. Martin Luther King a spus că a văzut The Promised Land. Eu încă n-am văzut, uh, nu mi-am văzut visul cu ochii și sper să-l văd până la urmă în cursul vieții mele. Deși, după cum vedeți, uh, având în vedere că îmbătrânesc destul de rapid, după cum vedeți, după culoarea părului, uh, nu prea mai am foarte mult timp la dispoziție. Deci, cred că este extrem de important să ne ocupăm de acest sector feroviar. Reprezentanții clienții săi vin foarte adesea să mă vadă și avem nenumărate discuții și um, toți spun, nu, nu, nu, nu eu, domnul președinte, nu eu, noi toți vrem să avem uh, piața liberalizată, dar cineva trebuie să fie împotrivă. Dacă toată lumea e de acord, atunci cum de nu se întâmplă? Deci trebuie să existe cineva care se pune contra. Există un om aici care Uh, este fan al uh, căilor uh, feroviare. Și dacă eu am ajuns să fiu frustrat, atunci nu știu, cum, nu știu ce se întâmplă cu cei care nu sunt fani. Vă dau cuvântul, domnule Royce. Într-adevăr, nu știu cum o să reușesc să vă urmez. Ați avut un discurs atât de pasionant. Eu am început în transporturi în 1998-99 și la finalul uh, anului 1999 am avut o poziție comună, în sfârșit, în ceea ce privește primul pachet uh, feroviar, uh, când aveam un ministru francez la conducerea Consiliului, domnul Ghisot, și am reușit să avem un prim compromis în ceea ce privește pachetul feroviar, apoi am plecat din sectorul transporturilor și am revenit și pot să vă spun, dacă îmi permiteți, că uh, în ultimii ani căile feroviare s-au schimbat. Au devenit companii care chiar doresc să lucreze pe piață, doresc să concureze. Deci e problema guvernelor, uh, spune președintele. Dacă îmi permiteți, uh, cred că mm, există această glumă mai veche că căile feroviare uh, sunt un sistem care funcționează foarte bine, dar singura problemă e pasagerii sau marfa, dar uh, nu se mai întâmplă așa. Deci situația s-a schimbat între timp în ultimii 10 ani în ceea ce privește modul în care operatorii și companiile de căi ferate se percep reciproc la nivelul Uniunii Europene. Deci, cred că Uh, este încă o măsură pe care trebuie să o facem, să mai uh, întărim puțin șurubul pentru a crea condițiile perfecte pentru căile feroviare. Au existat nenumărate observații care au fost uh, făcute. Dacă îmi permiteți, o să trec prin ele punct cu punct. O să încep cu finanțarea. Observație făcută de domnul Groș și de domnul Kramer, de domnul Riche și de doamna Meisner și de alții în primul rând, dacă vedeți comunicările paralele pe care le-am transmis, puteți vedea că la nivelul Uniunii Europene ne păstrăm uh, promisiunea în ceea ce privește rețelele transeuropene. Avem o cotă de piață de 60%, uh, de fapt avem o cotă de finanțare de 60%, avem uh, fonduri de coeziune, uh, plus sau minus 80 de miliarde, acum citesc din memorie, deci plus sau minus 80 de miliarde pentru proiecte de transport, 25-26 de miliarde care vizează proiectele feroviare. Este o sumă considerabilă totuși. Problema folosirii acestor fonduri atunci când vorbim despre sancțiuni este evident că avem sancțiuni doar pentru anumite state membre și nu și pentru altele. Pentru că pentru fondurile uh, regionale, pentru folosirea fondurilor regionale, penalizăm anumite state și altele nu. Și dacă analizăm lista și facem o legătură strânsă între finanțare și posibilitatea de sancțiuni, Uh, o să vedem că nu toată lumea este pedepsită la fel. Deci cred că ceea ce trebuie să facem este să mergem în instanță să obținem uh, o sentință judecătorească și dacă aceasta nu este pusă în aplicare, să revenim foarte rapid și să avem aceste sancțiuni financiare care se poată aplica în mod egal tuturor statelor membre. În ceea ce privește interoperabilitatea, ne aflăm acum într-o situație deosebită în care companiile de căi ferate și uh, producătorii de material rulant își dau seama că li s-a cam scurs timpul. Pentru că dacă la nivel european nu facem ceva, vom ajunge să cumpărăm material rulant din China sau din alte țări, pentru că dacă avem o piață prea fragmentată, atunci produsele sunt foarte scumpe. Și revenind la ceea ce s-a întâmplat în trecut, în domeniul feroviar avem în acest moment cei mai buni aliați material rulant, producătorii, ă, deci producătorii de material rulant, dar și ă, companiile de căi ferate care și-au dat seama până la urmă că în realitate fie vor pierde contracte ă, față de alte moduri de transport sau vor pierde în fața altor producători dacă nu ajungem uh, să creăm o piață unică europeană care să includă toate companiile care să poată supraviețui, să poată încuraja supraviețuirea acestor uh, companii atât la nivel intern cât și la nivel extern. Deci avem o, asistăm la o renaștere a sectorului feroviar în India, în China, în America Latină, în Statele Unite, pentru că Există o logică economică aici. Și cu cât uh, avansăm mai repede, cu atât mai bine. La interoperabilitate trebuie să spun că trebuie să analizăm cu mare atenție ce ar trebui să facem pentru a ne asigura că uh, avem uh, un material rulant care este uh, acceptat într-un stat membru și care uh, poate să fie acceptat în toate statele membre, să nu fie nevoie să treacă din nou prin alte uh, proceduri de siguranță prin alte state membre și închizând astfel piața. Deci trebuie să analizăm cu mare atenție acest lucru în anii următori. Evident, acest lucru nu face parte din pachetul de reformare, dar trebuie să ne ocupăm și de asta. În ceea ce privește n-aș vrea să pornesc acum o dezbatere uh, germano-germană. Pentru că am avut uh, situații uh, care au ajuns în fața Curții Europene de Justiție. Avem cinci state membre care au o structură Um, deosebită pentru organizarea căilor uh, feroviare. Am încercat să avem o interpretare comună, dar uh, nu am reușit și trebuie să ajungem la Curtea de Justiție pentru a ne asigura că situația va fi clarificată. Trebuie să obținem o sentință foarte rapid și în același timp sper că în doi ani vom avea și uh, pachetul legislativ adoptat, dacă se poate. În ceea ce privește deschiderea piețelor interne de pasageri, este foarte clar că nu putem vorbi doar despre concurență. Știm foarte bine că pe piața pasagerilor, în special uh, în uh, piețele regionale, nu ajunge doar aspectul concurențial. Trebuie să ne gândim la criterii de calitate, la criterii de servicii publice, dar trebuie să permitem și uh, o concurență atunci când vorbim despre achizițiile publice. Deci trebuie să ne asigurăm și uh, vă stăm la dispoziție pentru a discuta elementele necesare, trebuie să ne asigurăm, cum spunea, că păstrăm standarde înalte de calitate uh, permițând în același timp o deschidere a pieței interne. Nu o să intru în experiența mea personală, dar acest lucru nu se întâmplă în mod necesar în statele membre în care nu există concurență, uh, că serviciile ar fi mai bune. Deci, uh, cred că trebuie să analizăm raportul dintre calitatea serviciilor și concurență. Uh, cu aceste elemente, cred că am uh, oferit câteva răspunsuri uh, de natură mai generală, dar au existat și întrebări mai specifice. Domnul Țapanov, ați vorbit despre poluarea fonică. Evident, aceasta este o mare problemă atunci când vorbim despre internalizarea costurilor externe, pentru că dacă în același timp se creează un sistem de subvenții, nu se internalizează costurile externe, ci, de fapt, se transmite semnalul către un stat membru că, da, ar trebui să subvenționați punerea în aplicare a tehnologiilor și a sistemelor de frânare pentru a reduce poluarea fonică, dar modul în care uh, acest lucru este formulat în propunerea de reformare uh, reflectă o um, abordare deschisă. Uh, în ceea ce privește întrebarea pusă de doamna Țicău și um, reducerea pentru uh, Uh, targetăm, uh, vizăm uh, aceste reduceri începând din 2015 de 5% în ceea ce privește pasagerii, trebuie să mă uit aici, din 2020 în ceea ce privește în legătură cu um, planurile de aplicare a acestui, acestui sistem uh, ERTMS și există anumite companii care vor avea uh, un anumit avantaj pentru că au material rulant care au acest sistem Uh, deci cam aceasta ar fi ideea pe care, uh, de la care plecăm. Nu cred că am uh, crea o situație în care să avem niveluri diferite pentru diversele companii, deci să nu existe o egalitate de șanse. Am încercat să răspund astfel la toate întrebările care mi-au fost adresate. Privind în urmă domnul Eric Domnule Riche, poate ar fi trebuit să avem uh, un singur pachet feroviar în anul 2000, dar acum, din păcate, uh, asta e. Uh, trebuie să încercăm să avansăm cât mai repede cu putință, incluzând toate elementele necesare. În ceea ce privește vagoanele cu probleme, cred că această unire a autorităților de reglementare poate să creeze o rețea de uh, autorități de reglementare naționale la nivel european, care ar fi extrem de utilă în ceea ce privește taxele de acces. Și am înțeles observația dumneavoastră și uh, cred că asta va fi uh, subiectul unei dezbateri uh, anul viitor, când vom studia și propunerile legislative, că 75% Uh, din pasageri nu folosesc trenurile de mare viteză, ci alte forme de transport. Deci trebuie să analizăm și acest lucru. Și să sperăm că locomotiva Thomas merge mai departe și va avea uh, mai mult uh, mai multă tracțiune decât uh, să care atâtea vagoane cu probleme sub forma statelor membre. Uh, dar ca ultimă observație, cred că există o senzație clară în momentul de față în cadrul sectorului uh, că trebuie să apară o schimbare. Trebuie să facem o schimbare. Și dacă industria își dă într-adevăr seama de asta și poate să spună, da, ok, avem, putem să rezolvăm totul, dar eu nu vreau să mă bag, uh, Uh, cred că trebuie să avem această armonizare, astfel încât în uh, anii următori să facem pași mari în ceea ce privește crearea acestei piețe feroviare unice. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și înțeleg ceea ce ați spus uh, referitor la um, schimbările care au apărut în sectorul feroviar aceste vagoane uh, cu probleme sunt uh, guvernele statelor membre. Cred că acolo este adevărata problemă, adevărata bătălie. Și dați-mi voie să spun ceva despre achiziții care, după cum știți, vor fi o problemă. Atunci când avem uh, o achiziționare de uh, material rulant, avem un joc destul de uh, deschis și de corect și um, Uh, licitația este deschisă tuturor, dar uh, în Japonia li se interzice producătorilor europeni să uh, concureze pe piața lor. Și cred că trebuie să rezolvăm această problemă cu um, guvernul, cu autoritățile japoneze, pentru că ei nu joacă corect și poate ar trebui să le interzicem și noi accesul lor, dacă ei ne interzic nouă accesul. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și Așteptăm cu interes următoarea ședință și aștept uh, cu mare interes să mi se împlinească visul uh, înființării unei um, căi feroviare unice. Mulțumesc! Avem o pauză de 5 minute înainte de a începe reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!